Dear colleagues, please, may ask you to... Dragi colegi, vă rog frumos să luați loc. I would like also to adopt the agenda. Aș vrea să adoptăm mai întâi ordinea de zi. Se adoptă, mulțumesc. Welcome uh, European Central Bank President. Vreau să salut președinte, pe președintele Băncii Centrale Europene, Mario Draghi pentru primul dialog monetar din 2017 Poate vă amintiți, dialogul precedent a avut loc în data de 28 noiembrie și aceste dialoguri se desfășoară într-un context plin de provocări, deosebit de dificil. Observăm că există îmbunătățiri în ceea ce privește datele economice, însă, evident, în jurul zonei euro, în continuare lucrurile sunt dificile din cauza unor factori geopolitici, mai ales în ceea ce privește politicile unilaterale adoptate de către noua administrație americană în ceea ce privește chestiunile legate de piață, care duc la apariția unor temeri și solicită din partea noastră o analiză și o acțiune. În acest sens, o integrare diferențiată poate fi un instrument important și este, dar a fost utilizat în cadrul juridic actual și trebuie să fie un instrument pentru a menține unitatea și pentru a realiza scopuri ambițioase, deci de săvârșirea Uniunii Economice și Monetare și nu invers. De la ultimul dialog monetar, Banca Centrală Europeană, poziția sa nu s-a schimbat și se continuă aceeași politică ca și, și se va continua și după aprilie 2017, cumpărături până la 60 de miliarde și dacă e nevoie, se vor face ajustări în funcție de rata de inflație deci, plecând de la această decizie, mesajul clar al BCE este următorul, și anume că redresarea economică moderată, dar existentă în Uniunea Europeană, nu poate fi pusă sub semnul întrebării și că vom menține toate instrumentele necesare la îndemână pentru a putea atinge aceste obiective la nivel politic și economic. Și cred că este foarte clar că până în prezent Banca Centrală Europeană a jucat un rol deosebit de important prin politicile sale pentru diferitele canale de uh, stabilitate și au existat îngrijorări în ceea ce privește eventualele efecte uh, nedorite ale unei astfel de politici monetare, riscuri pentru stabilitatea economică Uh, având în vedere relaxarea monetară și riscul de a nu putea obține rezultatele scontate în materie de productivitate în economia noastră, dar aceste subiecte au fost selecționate de către coordonatorii ECON în perspectiva acestui dialog monetar și vom avea diferite uh, contribuții din partea coordonatorilor în acest sens și documentul subliniază că încă nu s-a ajuns la un consens general în ceea ce privește influența politicii monetare asupra anumitor bule care ar putea apărea, însă acest lucru ține de uh, politici la nivel intern în fiecare stat membru și nu de o uh, politică de relaxare monetară. Documentul subliniază că nu există dovezi că aceste politici ar putea avea un impact negativ asupra productivității. Deci, iată, subiecte foarte interesante pe care le vom discuta. Multe așteptări pentru, din partea prezentării dumneavoastră. Aveți cuvântul, domnule președinte Draghi. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai uh, Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare, doamnelor și doamnelor, sunt încântat să iau cuvântul în fața comisiei dumneavoastră în ajunul acelei de 25 aniversări de la, sem- de la semnarea tratatului uh, referitor la Uniunea Europeană în Maastricht. Acea decizie îndrăzneață a reprezentat o nouă etapă în procesul de integrare europeană și a reprezentat baza pentru Uniunea Economică și Monetară și pentru Banca Centrală Europeană. Zece ani mai târziu, cetățenii au avut în buzunarele lor moneda euro. Și asta a reprezentat o întărire considerabilă a angajamentului politic care ne-a menținut pe toți împreună de aproape 60 de ani. Este simplu să subestimezi uh, fermitatea acestui angajament. Dar, dacă nu am fi atenți la progresele înregistrate, spre exemplu moneda unică, care ne-a permis să creăm acele legături în așa fel încât să depășim cea mai uh, grea criză economică de la al doilea război mondial încoace. Acesta a fost, de fapt, și uh, motivul de a exista al proiectului european original, și anume să fim uniți în vremuri grele, când uh, ar putea fi foarte tentant să întorci spatele vecinilor sau să cauți soluții doar la nivel național. Însă, obiectivul Uniunii Economice și Monetare este tocmai de a obține progres economic și social. Aceasta era și intenția celor care au semnat tratatul de la Maastricht. Și, în acest sens, avem nevoie de creștere durabilă și de ocupare. Redresarea economică pe care am constatat-o recent reprezintă un pas înspre acest obiectiv. În ultimii doi ani, PIB-ul pe cap de locuitor a crescut cu 3% în zona euro și e comparabil cu cel din alte economii uh, foarte dezvoltate. Și sentimentul economic este unul foarte pozitiv, cel mai pozitiv în ultimii 5 ani. Șomajul a ajuns uh, la 9,6%, nivelul cel mai jos din mai 2009 până în prezent. Iar rata uh, între uh, datoria publică și PIB scade uh, și e cel al doilea an consecutiv în care observăm acest trend. Aceștia sunt pași în direcția potrivită, dar sunt doar prim pași. Trebuie să continuăm pe această cale în așa fel încât șomajul să scadă și mai mult și mai mulți europeni să poată beneficia de pe urma redresării economice. Aș dori să încep discutând despre contribuția noastră la această redresare economică și apoi am să vă explic de ce deciziile de politică monetară luate în decembrie au fost potrivite, având în vedere contextul economic actual. După cum ați solicitat, voi uh, discuta de asemenea și despre riscurile față de stabilitatea financiară, care, riscuri pe care noi le monitorizăm în mod constant. Politica noastră monetară a fost un element cheie care a contribuit la dezvoltările economice pozitive pe care tocmai le-am descris. Măsurile noastre au dat roade prin sistemul financiar și sunt în beneficiul economiei reale pentru că s-a asigurat condiții de finanțare deosebit de favorabile. La întâlnirea din decembrie, nu am considerat că nevoia pentru redresare economică trebuie să fie întărită în așa fel încât să avem o convergență durabilă a ratelor de inflație spre nivelul sub, dar și aproape de 2% pe termen mijlociu. Și pentru ca acest lucru să aibă loc, Condițiile de finanțare în continuare trebuie să fie pozitive și să eliminăm anumite nesiguranțe care pot exista în zona euro și în afara zonei euro. Trebuie să le luăm în considerare și în acest sens am hotărât să stabilim deja o sumă pentru relaxare uh, uh monetară pentru perioada ce va urma. Și plecând de la acest context, am hotărât să extindem programul de de achiziția activelor, dincolo de martie 2017, intenția fiind să continuăm până în, în decembrie 2017 sau și mai târziu, dacă e necesar, în orice caz până când se consideră că va fi nevoie de o ajustare având în vedere rata de inflație. Vom continua această politică de achiziționare a activelor cu o uh, sumă lunară de 80 de miliarde până luna martie și cu începere din aprilie vom ajunge la o rată de 60 de miliarde pe lună și vom reinvesti aceste uh, bunuri în, în programul nostru în momentul în care acestea ajung la uh, la scadență. Și acest lucru ne va permite să avem echilibru între diferitele politici uh, de achiziții de la o lună la alta. Și deciziile noastre din decembrie reprezintă un echilibru clar, pe de o parte, între creșterea încrederii în zona euro și perspectivele financiare de aici și dorința de a avea o rată de convergență la nivelul potrivit. Pe de o parte, dovezile sugerează că riscurile de deflație au de- dispărut și că inflația pare să crească și va mai crește și în următorii ani. Uh, contrar unei percepții foarte răspândite, condițiile economice din zona euro s-au îmbunătățit în mod clar și PIB-ul din zona euro, creșterea acestuia, a fost uh, foarte puternic în fiecare trimestru, încă de la începutul anului 2015, cu 1,9% uh, uh, rată în uh, cifre anuale. Comparativ cu 2013, putem spune că există 3,5 milioane de șomeri mai puțin în zona euro, deci o scădere de peste 18% și în ultimul trimestru redresarea s-a extins în diferite sectoare, în diferite țări. Într-adevăr, dispersarea acestei valori adăugate uh, provocate de creșterea în zona euro înspre alte sectoare și alte țări scăzuse foarte mult uh, în momentul în care se introdusese moneda euro. Dar sprijinul din partea politicilor noastre și a măsurilor noastre de politică monetară este în continuare uh, necesar dacă ne dorim să avem rate de inflație care să fie convergente și care să ne permită să îndeplinim obiectivele noastre în mod durabil. A existat un, uh, un vârf uh, de inflație în decembrie și în ianuarie și acesta se bazează pe o creștere a prețurilor la energie. Până în prezent, cea, presiunile care se află la baza inflației sunt în continuare uh, stăpânite și ne așteptăm să, ca inflația să crească progresiv. Acest lucru se oglindește, de asemenea, și în presiuni uh, ale costurilor uh, la nivel intern. Costurile în ceea ce privește um, forța de muncă și productivitatea în momentul de față, care este foarte scăzută, pun probleme. După cum am spus mai devreme, politica noastră monetară ar însemna că nu trebuie să acționăm doar pe anumite date luate în mod izolat și pe o uh, analiză a inflației în mod izolat. Nu, trebuie să avem o politică, un orizont politic pe termen mijlociu și deci vom continua să observăm uh, diferitele rate de inflație pe viitor și uh, da, să le monitorizăm dacă suntem de părere că acestea nu afectează în mod durabil uh, dorința noastră de stabilitate a prețurilor pe termen mijlociu. Acum, riscurile din zona euro în continuare sunt reduse și putem spune că se datorează doar unor fac, în mare parte unor factori globali. Poziția noastră uh, de politică monetară în momentul de față este că dacă inflația va fi mai puțin favorabilă sau dacă condițiile financiare nu sunt aliniate cu dorința noastră de a înregistra progrese pentru a avea o ajustare, uh, în materie de inflație pe viitor, atunci suntem gata să reactivăm aceste programe de achiziții de active, fie în ceea ce privește durata, fie în ceea ce privește volumul. M-ați rugat de asemenea să discutăm și despre implicațiile stabilității financiare asupra politicii noastre de relaxare financiară. Pe scurt, beneficiile politicilor noastre, în mod clar, depășesc cu mult eventuale efecte nedorite și acestea vor fi rezolvate cel mai bine prin alte politici. După cum am spus deja, politica noastră monetară a fost un element cheie pentru a susține redresarea actuală. Și acum trebuie să mergem cu un pas și mai departe. Măsurile noastre au jucat un rol important în uh, păstrarea stabilității în zona euro. Și când vorbesc de stabilitate, mă refer și la stabilitate financiară. Dați-mi voi acum să mă refer la eventuale efecte nedorite ale unei politici monetare uh, de relaxare financiară în ceea ce privește stabilitatea financiară. Unul dintre aceste efecte nedorite ar putea să fie impactul asupra profitabilității băncilor. Dar haideți mai întâi să ne uităm la date. După o scădere a uh, profiturilor în primul trimestru al anului 2016, profitabilitatea băncilor din zona euro s-a stabilizat în cel de-al doilea trimestru și, plecând de la anumite date deocamdată provizorii, previziunile pentru cel de-al treilea trimestru par să fie aliniate cu cifrele constatate în cel de-al doilea trimestru. Politica monetară poate avea un impact asupra profitabilității băncilor prin diferite canale. Evaluarea noastră este că până în prezent aceste efecte se compensează unele pe altele. Dobânzi scăzute și, sau și negative pot să ducă la o reducere a uh, marjelor de uh, profituri. În același timp, dacă e să susținem redresarea economică, o astfel de politică monetară, de relaxare financiară, monetară, poate reduce riscurile și îmbunătățește calitatea creditelor acordate atât gospodăriilor cât și întreprinderilor. Și această uh, îmbunătățire a sistemului de creditare, la care se adaugă și o creștere a volumelor de credite acordate, este cu siguranță ceva pozitiv pentru bănci. Și uh, economiile până anul trecut au reprezentat un factor de stabilitate pentru bănci. Mai mult decât atât, uh, dobânzile interpiețe au, au dus la o creștere a valorii piețelor financiare și a activelor deținute de către bănci, ceea ce uh, a avut drept consecință o spărire a profitabilității băncilor. Și imaginea aceasta poate fi uh, nuanțată cu anumite elemente referitoare la sectorul bancar. Spre exemplu, anumite modele de business, anumite bănci pot fi afectate în mod foarte diferit în funcție de uh, uh dobânzele foarte scăzute. Uh, un al doilea aspect îl poate reprezenta, spre exemplu, apariția unor bule de active sau de credite. Dar, în momentul de față, nu avem dovezi uh, despre astfel de modificări și atât uh, prețurile cât și obligațiunile par să fie aliniate cu ceea ce ar trebui să fie ca și valori fundamentale. În același timp, prețurile uh, la, pe piața imobiliară rămână în continuare moderată per total și putem observa că există oarecare heterogeneitate la nivel transfrontalier. Și această evaluare este um, dovedită și de faptul că în continuare uh, creditele sau creșterea acestora este în continuare modestă, ceea ce înseamnă că nu uh, există o creștere substanțială a prețurilor prețurilor uh, imobiliare. Cu toate acestea, măsuri vor fi în continuare necesare, deci și o monitorizare a riscurilor pe care uh, ce-ar putea apăra riscurilor nedorite ce-ar putea apăra pe piața financiară. Spre exemplu, prețurile uh, ar putea crește pentru că acestea nu sunt aliniate uh, cu dorința investitorilor care poate și-ar dori să asume mai multe riscuri având în vedere dobânzi foarte scăzute. Astfel de dezvoltări sau astfel de evenimente pot fi rezolvate prin politici prudențiale corecte la nivel macro și micro. În timp ce politica noastră monetară unică își dorește o stabilitate sporită a prețurilor pentru zona euro per total, politicile macroprudențiale pot fi uh, redactate în așa fel încât să facă față riscurilor de stabilitate financiară care ar putea apărea pe anumite segmente de piață. În anumite segmente, în anumite țări, uh, în anumite jurisdicții. Și rezolvarea acestor riscuri încă de la bun început va duce și la o reducere a probabilității de uh, molipsire a întregii zonei euro. Și politicile microprudențiale, de asemenea, trebuie să ducă la o reducere a vulnerabilităților în sistemul bancar. Și salut, deci, propunerile făcute de către Comisia Europeană pentru reducerea riscului, ce au fost prezentate în noiembrie, care va duce la o dezvoltare suplimentară a cadrului juridic al Uniunii Europene pentru instituțiile de creditare și care ar trebui să permită băncilor să-și sporească uh, capacitatea de rezistență. În concluzie, săptămâna trecută în Ljubljana, după cum am spus și așa cum a demonstrat și criza financiară, beneficiile unei monede unice pot Ah, fi pe deplin fructificate doar dacă avem instituții și politici la nivel național și european, în așa fel încât să ne asigurăm că acestea funcționează corect pentru toată lumea. Și în momentul în care s-a lansat moneda euro, a existat un angajament puternic pentru a avansa pe acest drum al convergenței economice și instituționale. Criza a demonstrat că acest angajament nu poate să fie lăsat deoparte. Uh, de fapt și de drept, în continuare este uh, pertinent astăzi pentru că ne dorim să întărim Uniunea Economică și Monetară și Uniunea Europeană pe total, având în vedere nesiguranțele și faptul că trebuie să ne pregătim și pentru eventuale provocări pe viitor. Zona euro și capacitatea sa de rezistență în 2016, în ciuda unui uh, val de șocuri negative, a demonstrat că suntem totuși pe drumul cel bun și sugerează de asemenea că reformele la nivel național și european au uh, dat roade în materie de creștere economică. Și, având în vedere că situația economică se îmbunătățește și că, evident, au existat și alte provocări în diferite alte tipuri de politici care au atras atenția noastră, eu cred că nu trebuie totuși să ne uh, precupețim eforturile în așa fel încât Uniunea Economică și Monetară să fie mai rezistentă și mai prosperă. Evident, putem și trebuie să rezolvăm uh, ultimele fragilități identificate la nivel național și european. Pe acest punct, aștept în continuare un sprijin de plin din partea Parlamentului European în cea de-a doua jumătate a mandatului legislativ actual. Vă mulțumesc pentru atenție și rămân la dispoziția dumneavoastră dacă aveți întrebări. Thank you. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Cu siguranță veți avea și susținerea Parlamentului European pe aceste obiective foarte ambițioase, dar foarte necesare. Primul vorbitor uh, în prima rundă și vă rog să nu aveți să nu folosiți mai mult de 5 minute, este domnul Niedermayer de la PP. Mulțumesc foarte mult uh, și bun venit, domnule președinte. Ca de obicei, aș vrea să vă mulțumesc în primul rând pentru tot ce faceți și vreau să vă asigur că aveți toată susținerea noastră. Prima întrebare se referă la uh, ratele dobânzii. Vedem că inflația nu este pe lângă zero, nu este nici departe de obiectiv, ar putea să mai crească, probabil ca și ca consecință uh, rata dobânzilor coboară pentru că uh, ratele, ratele statelor rămân aceleași. Uh, este clar că e nevoie de mai mult stimul în economia reală, într-o perioadă în care, după cum a spus dumneavoastră, totuși economia crește destul de bine. Eu vreau să vă întreb așadar, cum v-ați dori să evolueze rata dobânzii pe următoarele trimestre? Și a doua întrebare este mai de natură macroeconomică. Din păcate, în lumea actuală vedem anumite semne de ale faptului că se va, ajun, se va merge către o abordare mai protecționistă, cel puțin din partea unor țări importante în domeniul economic. Și vreau să vă întreb în ce măsură considerați că acesta este un factor de risc pentru economia europeană și care este evaluarea dumneavoastră al unui astfel de scenariu. Mulțumesc! Mulțumesc! Condițiile pe care bordul de guvernare le-a definit pentru obiectivul nostru de inflație sunt uh, patru la număr. Prima condiție este că trebuie să existe o convergență către obiectivul nostru de o rată de inflație nu mai mare de 2% pe termen mediu sau pe uh, orizontul unor politici importante. Al doilea obiectiv este că această convergență trebuie să fie durabilă, adică ne uităm la evoluțiile din inflație pe care le considerăm tranzitorii, Deci a treia condiție este că trebuie să, să fie vorba de o perioadă în care să, fie, să se poată autosustine aceste măsuri. De exemplu, am luat măsuri pentru inflație eh, în care ne-am spus că rata pe care am stabilit-o noi uh, ca obiectiv până în 2019 de 2% și nu mai mult, prevede ca nivelul uh, de extindere ale condițiilor financiare, nu numai în politica monetară, ci în general toate condițiile de finanțare, să rămână în vigoare. Așadar, așteptarea piețelor um, trebuie să ține cont de aceste condiții pe care le-am stabilit. Și a patra caracteristică este că obiectivul pe care nu trebuie să-l uităm niciodată este definit în funcție de rata inflației în toată zona euro. Deci chiar dacă anumite țări au o rata inflației care este foarte apropiată de obiectivul stabilit, totuși noi trebuie, și aceasta este sarcina noastră, să urmărim rata inflației în toată zona euro. Permiteți-mi să mai adaug ceva, și anume că obiectivul nostru la rata inflației este uh, să definim uh, rata inflației uh, far sau cea mai importantă și pentru aceasta trebuie să avem grijă că este durabilă, este uh, Uh, se autosustine și este aplicată în întregii zone euro. Și pentru a putea face acest lucru, trebuie să ne uităm la toate conceptele inflației, cum ar fi, de exemplu, presiunea subjacentă asupra inflației de care vorbeam în uh, discursul meu introductiv. A doua întrebare despre care vrem să vorbim pentru care, pe care mi-a spus-o dumneavoastră este destul de prematură. E prea devreme să pot să vă răspund la ea. Ne uităm cu ceva îngrijorare, într-adevăr, la măsurile protecționiste în ceea ce privește economia mai multor țări. Până la urmă, Uniunea Europeană a fost creată pe uh, baza liberului schimb și comerțului liber și pe, de aceea avem și cele patru libertăți – Va trebui să evaluăm situația atunci când vom vedea, într-adevăr, astfel de măsuri uh, puse în practică, care au fost momentan doar anunțate. Mulțumesc. Iacob von Weizsäcker are cuvântul acum, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, este o mare plăcere să vă vedem aici și dumneavoastră ne-ați convins cu introducerea dumneavoastră, spunându-ne că sarcina dumneavoastră, mandatul și măsurile pe care vreți să le aplic aplicați sunt sincronizate. Spre deosebire de ceea ce spun criticii dumneavoastră, bazându-se pe inflația um, inflația um, medie, trebuie să ne gândim însă, totuși, deși Uh, să ne gândim că dumneavoastră ați spus în introducerea dumneavoastră că există anumite riscuri care vin uh, împreună cu această politică și anume că um, soliditatea măsurilor prudențiale uh, trebuie să fie verificată mai adânc. Și vreau să vă întreb de aceea, cum credeți că o să reușim să facem acest lucru în lumina um, ordinului dat de președintele Trump vineri, care subliniază ceea ce părea la început să fie un principiu rezonabil pentru reglementarea financiară, dar care de fapt declanșează un mecanism de revizuire a um, reglementărilor financiare uh, care existau până acum la un ritm de 120 de zile, deci de trei ori pe an și uh, de iar Ministerul Finanțelor trebuie să pune în aplicare acest plan pentru a, așa zis, pentru a combate consecințele crizei economice. Întrebarea este cât de important sunt, este credibilitatea măsurilor prudențiale luate de Europa și care va fi strategia Europei pentru a face față la această provocare. A doua întrebare pe care vreau să vă pun se referă la o chestiune specifică pe care am discutat-o în Parlamentul European și anume că Um, recuperarea procedurii CCP um, pe care am discutat-o înainte când am creat uh, Uniunea Bancară și am uh, hotărât să uh, facem să găsim măsuri de contracarare a spillover-ului. Însă întrebarea este dacă colegiul de reglementatori um, mai are acum abordarea care trebuie în Uniunea Bancară, mai ales după Brexit. Mulțumesc. O să răspund la prima întrebare. În primul rând, e prea devreme pentru a vă răspunde exact, dar dacă ar fi să ne uităm la experiența istoriei și dacă ar fi să ne întrebăm care sunt sursele principale, motivele principale pentru criza financiară prin care am trecut, încă din 2007. Trebuie să spunem, poate nu toată lumea e de acord, poate că am avut uh, politici monetare prea relaxate, alții o să spună că um, totul ce, tot ce s-a întâmplat este din cauza reglementării financiare existente până atunci. Dar cu siguranță toată lumea o să fie de acord că o combinație din cei doi factori a fost problema. În momentul de față avem uh, politici uh, de inflație expans, care expansioniste peste tot, cam peste tot în uh, Europa și vedem însă că sigur depinde și de stadiul în care se află economiile. Însă ultimul lucru de care avem nevoie acum este o relaxare a reglementărilor. Cred că faptul că nu am văzut o evoluție a unor rate de stabilitate financiară. Este, de fapt, consecința acțiunilor supraveghetorilor și reglementatorilor încă de la începutul crizei financiare. La ora actuală, intermediarii financiari sunt mai puternici decât erau înainte de criză. Și ideea de a repeta condițiile care existau înainte de criză e un lucru foarte îngrijorător. Și sper că aceasta răspunde la întrebarea dumneavoastră. A doua întrebare pe care mi-ați pus-o este despre contrapartea centrală. Am avut o propunere din partea Comisiei suntem pentru îmbunătățirea acordurilor pentru uh, rezoluția pentru contrapartea centrală, iar cadrul pe care ne bazăm acum s-ar putea să trebuiască revizuit. Noi credem că BCE-ul trebuie să aibă un rol în reglementarea CCP-urilor și orice aranjament se va găsi, acest acord trebuie să fie foarte viabil și conform cu standardele internaționale. Domnul Notis Maria are cuvântul de la ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Draghi, participarea sectorului privat în această procedură de restructurare a datoriei publice europene, așa numitul PSI din 2012 din Grecia, a ajuns, a dus la 53,5% obligațiuni din partea privaților. La acest procent s-a ajuns. Peste 15.000 de uh, persoane au pierdut până la 6 miliarde de euro de persoane private și în rest 46% din capitalul lor, 31,5% a fost înlocuit uh, de obligațiuni publice elene, care au uh, luat efect din 2013 până în 2042, iar uh, spre deosebire de BCE, care a evitat uh, scăderea PSI cu 4 miliarde de euro, micii um, întreprinzători privați uh, vor trebui să, în fine, să-și vadă uh, sumele în 2042, dacă nu au murit. Dacă vrem să corectăm această um, neclaritate, vreau să vă um, să fac câteva precizări și aștept un răspuns de la dumneavoastră. Vreau să vă întreb dacă sistemul european și mai precis BCE-ul sau Banca Centrală Elena, în cadrul programului de relaxare cantitativă, ar putea până în 2017 să cumpere obligațiunile publice elene și dacă poate să restituie sumele celor care uh, li se datorează și uh, dacă poate să găsească o soluție 100% viabilă pentru obligațiunile care au ca dată de scadență 2002-2042. Aceasta ar putea să permită să se corecteze o nedreptate care se ridică la 800 de miliarde de milioane de euro și astfel BCE-ul ar putea în fine uh, să acționeze cu o relaxare cantitativă în favoarea cetățenilor, așa numitul QE pentru oameni. Mulțumesc, domnule președinte, pentru răspuns. Thank you. On your first question, the only thing... Mulțumesc foarte mult. La prima întrebare pot să vă spun momentan doar atât. Faptul că restructurarea a fost făcută la acel moment uh, fără intenție de a revizui acum aceste prevederi, um, vreau să încerc totuși să vă răspund în scris la întrebarea precisă pe care mi-a spus-o la 1. La 2, Am primit această întrebare de mai multe ori și vreau să încerc să vă răspund la ea adică mai ales la partea când ar cumpăra BCE-ul sau dacă ar cumpăra BCE-ul uh, din datoria publică, Elena. În primul rând trebuie să vedem, înainte să răspund, trebuie să abordăm uh, problema sustenabilității datoriei pentru a putea ajunge la o evaluare fiabilă despre sustenabilitatea datoriei, atât pe termen scurt cât și pe termen mediu, se vor lua măsuri care se negociază acum. Cele pe termen scurt sunt deja în aplicare, cele pe termen mediu se negociază acum cu statele membre și deci va trebui ca ambele aceste măsuri să fie deja lansate. Și astfel se poate vorbi de o evaluare fiabilă a sustenabilității datoriei. Cu alte cuvinte, revizuirea trebuie să fie finalizată, cea de-a doua revizuire. Odată ce rezolvăm această problemă, Consiliul de Guvernare în uh, independența care îl guvernează va putea să-și exprime părerea sa um, cu privire, bazându-se pe uh, aspecte de uh, management al riscului și abia după ce se dă și acest verdict putem să vorbim despre achiziționarea datoriei. Deci poate că suntem aproape de acel moment dacă concluzia după a doua revizuire vine mai repede sau putem să fim uh, departe de ea um, și uh, s-ar putea să mai dureze până când putem să facem așa ceva. Mulțumesc, domnule președinte. Mai am o întrebare suplimentară. Mai am câteva secunde pe care vroiam să le folosesc. Domnule Draghi, întrebarea mea este foarte concretă despre cei care dețin obligațiuni. Dacă dumneavoastră ați decide să cumpărați datoria publică Elena, poate că ați putea să cumpărați obligațiunile uh, micilor uh, întreprinzători sau persoanelor fizice și să le, re, să le rambursați uh, 100%, chiar dacă scadența e 2042. Aș vrea un răspuns pentru cetățeni, pentru că milioane de persoane așteaptă un răspuns. E foarte grav. Mulțumesc. Da, o să ne uităm la această problemă, însă trebuie să nu uităm că regulile care guvernează achiziționarea de, dat, de obligațiuni trebuie să se aplice la fel în toate țările. Trebuie să plecăm de la aceleași standarde. Vă mulțumesc. Thank you. We do hope for a swift conclusion also of the second review. Uh, next speaker. Următorul vorbitor, Cora van Nieuwenhausen, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Draghi, bun venit. Vreau să vă pun două întrebări, în primul rând despre politica monetară și a doua despre cibersecuritate. Așa cum a spus dumneavoastră în discursul introductiv, politica monetară a BCE nu vă dă neapărat prea multă popularitate în toate țările, inclusiv în țara mea. Sunteți destul uh, de puțin iubit pentru că vă gândiți la un, sunteți perceput ca un bodybuilder uh, monetar care încearcă să facă tot ce poate pentru a îmbunătăți situația economiei, pentru a-i da mai mult stimul și ați spus și dumneavoastră că această politică monetară nu poate continua uh, la nesfârșit. Sunt de acord și că nu putem discuta strategiile de exit uh, aici, în acest cadru, însă când ați fost cu delegația Econ în SUA, ni s-a spus că politica lor nu este uh, nu se ia după scadențe, ci se ia după informații, după fapte. Și vreau să vă întreb dacă și politica BCE-ului este exact uh, ghidată de același principiu și dacă este ghidată după fapte, după date, care sunt datele pe care le folosiți ca reper. A doua întrebare se referă la cibersecuritate. Săptămâna trecută la Frankfurt ați vorbit pozitiv despre oportunitățile pe care le oferă noile tehnologii uh, sectorului financiar, mai ales pe partea de inovare. Și ca raportor pe fintech vreau să vă spun că sunt absolut de acord cu dumneavoastră și cred că ar trebui să mizați pe această carte pentru ca toate dezvoltările, evoluțiile să poată aibă, avea loc. Însă ați spus că există și anumite amenințări în domeniul cibernetic și întrebarea pe care o am eu este, credeți că cibersecuritatea poate fi garantată la un nivel uh, destul de să existe o, o prioritate absolută cu acest subiect, de exemplu pentru stres testurile pe care le facem, este destul de prioritar, avem destule expertiză la persoanele care fac supravegherea sau credeți că e nevoie de mai mult pentru a avea o cibersecuritate totală? Mulțumesc. Vreau să vă răspund mai întâi la a doua întrebare și anume că da, trebuie neapărat să facem mai multe. Experiența noastră cu cibersecuritatea în ultimii 4-5 ani a arătat că în toate sectoarele am fost uh, destul de puțin pregătiți, nu numai sectorul financiar, dar în general. Și avem o o clară nevoie de îmbunătățire din partea tuturor uh, actorilor, incluzând aici industria financiară și sectorul privat și supraveghetorii, bineînțeles, în domeniu. Și trebuie să ne gândim că nu avem uh, jaloane precise, pentru că, de exemplu, progresul în ceea ce privește cibersecuritatea este evident se fac progrese și acolo și cu tehnologia, cu inovațiile, trebuie să ținem pasul, să facem tot posibilul pentru ca să dezvoltăm de fiecare dată instrumente și standarde mai bune. La prima întrebare, de ce avem nevoie ca să clarificăm ce facem pasul următor? Uh, avem nevoie de o rată a inflației care să ține cont de cele patru condiții pe care le-am menționat înainte. Adică vrem o, vedem o convergență spre obiectivele noastre, vedem o convergență durabilă pe termen mediu spre obiective, vorbesc aici de tot orizontul politicilor relevante, apoi trebuie să vedem că este autosuficientă, deci măsura pe care o luăm când facem evaluarea, trebuie să putem răspunde cu da la întrebarea um, dacă lucrurile vor rezista și fără susținerea noastră. Dacă noi ne retragem, ce se întâmplă cu rata inflației? Coboară sau merge convergent către obiectivul pe termen mediu și sigur că aceasta ar fi opțiunea bună. Dacă răspunsul ar fi acesta, am putea să ne retragem politicile, susținerea pentru politica monetară a multor state. Și a patra condiție de care vorbeam este cea pe care o apăr în fața fiecăror uh, reprezentanți ai tuturor statelor și anume că rata inflației trebuie să se refere la rata media a tuturor uh, țărilor din zona euro, pentru că așa a fost definit mandatul nostru. Vă mulțumesc. Uh, Mariza Matias. Mariza Matias. Obrigada. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Draghi, vă mulțumesc. Zona euro a încheiat 2016 cu uh, uh, inflație mai mică de un procent, dacă luăm în calcul și produsele alimentare. În 2017 uh, inflația crește, însă nu mult și uh, situația este constantă din 2012, de când BCE își încalcă mandatul. În ciuda faptului că se produc aceste încălcări, programul de relaxare cantitativă are rezultate moderate pentru economie și pentru solvabilitatea statelor membre. Este absurd ca în contextul nerespectării obiectivelor inflației să nu se poată uh, reduce acești indicatori. În uh, ceea ce privește datoria portugheză, uh, ar trebui să se uh, amelioreze situația pentru că Portugalia și-a respectat uh, toate obligațiile la nivel european în privința deficitului. În ceea ce privește obligația de uh, achiziție, aceasta nu este respectată. Datoria oficială calculată ne-ar da niște drepturi de achiziție de dorit. Însă situația este inacceptabilă. Avem uh, însă o rată a dobânzii prea ridicată, nu avem acces la programul BCE, spre deosebire de Italia, care nu uh, este la același nivel cu noi, dar are acces la acel program. Deci avem două lucruri de făcut. S-a promovat ideea de egalitate între statele membre. Se prevede în, reg în regulile europene. Sunteți de acord cu aceste reguli? Uh, BCE-ul intenționează să modifice această situație, pentru că acum ne aflăm într-o situație de inegalitate care se va agrava în 2017. A doua întrebare. Banca Centrală Europeană are intenția de a, rela, de a reaccelera programul de relaxare cantitativă? Și dacă continuă inflația, BCE-ul își va depăși mandatul sau uh, nu? Mulțumesc! La prima întrebare referitoare la succesul politicii monetare, uh, sunt destul de subiectiv, însă noi credem că a avut succes și se vede acum uh, acest succes. Dacă vă uitați la milioanele de locuri de muncă create, după cum am spus în introducerea mea, uh, vedeți că în mod treptat și constant redresarea se uh, consolidează. Avem o creștere continuă de la începutul lui 2015, uh, trimestru după trimestru. Și toate acestea se vor transpune treptat în salarii mai mari și într-o creștere mai mare bazată pe prețuri datorită energiei și altor prețuri care vor crește și ele. Deci, pe total, politica a fost reușită, dar dacă ne gândim și la prețurile reduse la petrol pe care le-am avut până acum câteva luni, principalii doi vectori ai uh, economiei au fost tocmai prețurile scăzute la petrol și politica noastră monetară. Timp de mulți ani în zona euro nu a mai existat altceva care să uh, pună în mișcare politicile și să pună în mișcare economia. Uh, a doua parte a întrebării dumneavoastră se referă la uh, ecarturi între datoriile statelor membre. Politica noastră monetară nu are ca țintă ecarturile, ci stabilitatea, nu spreadurile, nu ecarturile. Al treilea punct de la prima întrebare ține de inegalitate tratamentul presupus inegal între diferitele state, dar nu există aici niciun caz de inegalitate. Nu uitați că ce contează uh, este și limita uh, de emitere. Deci, programul nostru ține cont și de criteriile uh, de capital și de aceste limite de emitere. Deci nu există niciun fel de inegalitate. Noi pur și simplu uh, suntem uh, obligați de uh, limitele de emitere existente. În cele din urmă, din păcate, după cum am spus în introducere, dacă ar fi să vedem dacă nu suntem consecvenți ne vom uh, atinge, nu ne vom atinge obiectivele, însă obiectivul pentru zona euro pare să fie suficient de durabil uh, și uh, trebuie să ținem cont de aceasta în general în poziția noastră monetară. Mulțumesc, Filip Lambert. Mulțumesc, domnule președinte. Când vorbiți de creștere și ocupare, eu ca inginer nu pot să nu spun că dacă vreți o creștere infinită într-o lume uh, material finită, trebuie să decuplați complet creșterea PIB-ului de amprenta fizică, ceea ce nu s-a observat până acum niciodată. În ceea ce privește uh, uh ocuparea, ce pot să vă spun că uh, rata ocupării, nu a șomajului, uh, combinată în statele din zona euro este de 75%, ținând cont de uh, Germania, Belgia, Italia și Spania. Deci ar dura enorm de mult să se ajungă până la ocupare 100%. Dacă mă uit la articolul 1.27, doriți să atingeți stabilitatea prețurilor și modul în care BCE-ul transpune aceasta este apropiat, dar este sub 2%. Aceasta este singura definiție a stabilității prețurilor sau putea fi și alta existentă? Și când mă uit la 127, văd că se menționează articolul 3 din tratat, care menționează progresul social, sustenabilitatea ecologică și alte criterii. Și aș avea o întrebare referitoare la impactul uh, de distribuție al uh, uh, acestor măsuri. Sigur că există un impact uh, de distribuție Însă acesta are legătură cu reformele structurale pe care BCE-ul le susține. Noi cerem și noi reforme structurale, dar sunt probabil diferite de cele pe care le sugerați dumneavoastră. Și mai ales când mă gândesc la o flexibilizare permanentă a pieței muncii, aceasta are un impact advers uh, diferit, distribuit, pentru că creați o concurență între lucrători și uh, măriți capacitatea capitalului de a extrage o parte mai mare din plus valoare. Ce părere aveți? Thank you. Uh... Mulțumesc. Vreau să vă răspund la prima întrebare. Da. Din punctul nostru de vedere, aceasta este singura definiție relevantă a stabilității prețurilor pentru mandatul nostru de uh, politică monetară. La a doua întrebare, am uh, dori să vă spunem că ținem cont de impactul uh, distributiv al relaxării cantitative. Am uh, ținut un discurs la Berlin în care uh, doream să spunem că este important să analizăm fiecare consecință în parte a politicii noastre monetare. Însă, în general, putem spune că politica noastră monetară a uh, tratat consecințele majore ale inegalității în societatea noastră. Și, în acest sens, a avut consecințe pe termen mediu, deci relaxarea cantitativă a avut efecte per total care au dus la combaterea inegalității. Însă este adevărat și că uh, pe termen scurt, dacă cumpărăm active, prețurile la active cresc. Iar deținătorii de active nu sunt neapărat cei mai săraci membri ai societății. Așadar, ne putem aștepta la efecte pe termen scurt care sunt negative, dar nu sunt negative într-un mod foarte semnificativ. De exemplu, și prețurile la locuințe au crescut. Iar proprietatea de case, de imobile, este relativ bine distribuită între straturile societății. În ceea ce privește reformele structurale, probabil că vă gândiți la unele care corespund cu cele la care mă gândesc și eu. Nu cred că diferența e foarte mare. Și sunt două chestiuni aici de care trebuie să ținem cont. În general, fiecare stat are propria sa agendă legată de fondurile structurale. În unele state sunt probleme cum ar fi uh, judiciarul, educația, în alte state avem piața de muncă, însă în toate statele, și asta ar trebui să fie primul lucru care să ne intereseze, uh, prioritatea este uh, realizarea, finalizarea pieței interne, deci schimbul intern de bunuri și servicii. Și uh, teoria macroeconomică ne arată că aceasta și trebuie să fie prima reformă pusă în aplicare. După aceea veți vedea și alte reforme, după cum am spus, în domeniul muncii, în domeniul judiciar, în domeniul educației, dar uh, mai există și alt aspect, și aici sunt de acord cu dumneavoastră, un aspect care s-a bucurat de mai puțină atenție în ultimii, în ultimii câțiva ani, și anume că toate aceste reforme antrenează uh, schimbări mari în societatea noastră. Schimbările mari îi fac pe unii să câștige și pe alții să piardă, iar cei care pierd trebuie să beneficieze de o atenție mult mai mare din partea noastră decât până acum. Dacă revenim la manuale, la textele de referință întotdeauna s-a spus că trebuie să existe un principiu de compensare, de indemnizare atunci când se petrec schimbări majore în societate. Sunt unele moduri de a uh, avea grijă de cei care pierd. Și e important să ne gândim la asta. Mulțumesc! Thank you. Uh, Marco... Marco Zani, NF. Președinte, dra- Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Draghi, cu siguranță ați urmărit dezbaterea între Statele Unite și Germania cu privire la acuzele președintelui Trump față de guvernul german de a manipula artificial uh, rata de schimb. De fapt, de curând, ministrul finanțelor german a dat vina pentru, normele, pentru sur, normul surplus uh, comercial al, uh, al Germaniei pe BCE, spunând că avertizase în privat BCE-ul să nu meargă atât de repede, pentru că acesta este rezultatul și consecința. Poate că dumneavoastră, vreau să vă întreb, dacă dumneavoastră sunteți de acord cu Schäuble sau considerați că rata de schimb reală este prea joasă și deci surplusul comercial al Germaniei este din cauza politicilor agresive din partea chiar guvernului german care datează din 2004 și care are o obsesie absolută cu uh, uh un surplus al balanței uh, comerciale. Al doilea chestiune, ați făcut o declarație declarației săptămâna trecută la Ljubljana, unde ați atacat foarte dur politicile statelor membre și ați spus că țările care au uh, făcut reforme nu au nevoie de flexibilitatea de schimb pentru ca să ajungă la o creștere durabilă. Așadar, în legătură cu această afirmație pe care ați făcut-o, puteți să ne explicați de ce BCE-ul în mandatul său a condus politici monetare care au dezvalorizat euro atât de puternic în fața dolarului pentru a putea susține creșterea și dacă ne puteți da câteva exemple ale unor țări mari din zona euro care să-și atingă aceste obiective cu reforme obiectivele pe care le-ați propus, pentru că dacă ne uităm la rata creșterii PIB-ului mediu în țările mari ale euro din 99 uh, până în 2015, vedem că sunt mult scăzute față de ratele înregistrate de către state precum Marea Britanie și America. Și ultima întrebare pe care vreau să o pun se referă la o separare posibilă a zonei euro. Um, vreau să știu ce părere uh, aveți despre uh, un uh, un nou, reguli noi ale uh, pentru IMM-uri eventual sau care este soluția pe care o vedeți? Ce, ce, ce limbă să folosesc pentru ca să răspund? Puteți folosi italiana dacă doriți. Prima parte... Document. Aș vrea să citesc un document interesant referitor la întrebarea dacă manipulăm realmente valuta sau nu, moneda sau nu. În raportul din 14 octombrie 2016, Trezoreria americană a subliniat că Germania nu își manipulează moneda. Motivul este că Germania nu întrunește toate cele trei criterii pe care trezoreria americană le aplică pentru a identifica practici monetare neloiale. Germania are un excedent uh, în comerțul bilateral cu SUA, care este semnificativ, și un excedent material, însă nu este implicată în intervenții unilaterale în uh, cursul de schimb. Și citez din raportul Trezoreriei Americane. Trezoreria a constatat în acest raport că această economie, că nicio economie din uh, Europa nu îndeplinea cele trei criterii. Germania are un excedent în relația bilaterală, însă BCE-ul nu a intervenit pe piețele interne din din 2011 și atunci nu a făcut-o decât în urma unei decizii G7 de stabilizare a ienului după tsunamiul din Japonia, în colaborare cu autoritățile americane. În primul rând, nu suntem manipulatori ai monedei. Acesta este ce vreau să vă spun. În al doilea rând, politicile monetare pe care le-am pus noi în practică reflectă poziția noastră diferită și ciclul zonei euro și, uh, a, și, statele, și poziția Statelor Unite. Și deci, noi ne amintim că în 2013 schimbul cu dolarul era la 1,40, uh, iar excedentul uh, german în bilateralul cu Statele Unite era cam de 6%. De ce? Aceasta este și forța economiei germane până la urmă care nu este bazată exclusiv pe ce spuneți dumneavoastră, pe o politică um, sălbatică în costurile muncii, ci e bazată și pe o productivitate reală. Deci e vorba de o concurență care nu se bazează numai pe prețuri. Care sunt țările care au reușit să crească că nu sunt de fapt de acord cu faptul că zona euro a crescut mai puțin uh, decât alte zone, zone non-euro sau de către, decât alte jurisdicții, dar există foarte multe state, cum uh, am spus și în uh, ceea ce, ceea ce spuneam înainte, în discursul fața dumneavoastră sau la Ljubljana, țări care o duc bine în ciuda crizei. În primul rând, Germania este un exemplu, dar și Irlanda ar putea fi un exemplu, chiar tocmai Irlanda, care N-am aici datele, din păcate, le căutam, dar cred că, în ciuda unei crize care se datorează datoriei suverane și a reușit această țară să diminueze șomajul, uh, să scadă șomajul într-o manieră semnificativă. De asemenea și Olanda, mai sunt și alte țări care au reușit să se scoată foarte bine din ultimii ani și au făcut-o pentru că tocmai s-au făcut reforme structurale în aceste țări care au uh, făcut economia țărilor respective mai puternice și mai flexibile. SME2. Cele din urmă în legătură cu uh, IMM-urile Aș vrea să răspund cu cuvintele președintelui Reagan dintr-o dezbatere faimoasă prezidențială. There you go again, please, a spus el. Am văzut ce s-a întâmplat cu aranjamentele privind rata schimbului înainte să intre în valoare euro. În anii 70-80 nu am avut cu adevărat stabilitate. Am avut, de fapt, niște ani de devaluare competitivă și noi credem că piața unică nu ar supraviețui cu această devalorizare în competiție. Mulțumesc. Thank you. Marco Valli, FTD. Marco Valli, FTD. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru dumneavoastră, domnule Draghi, cu privire la o întrebare pe care am trimis-o acum câteva săptămâni și care, de fapt, e o problemă care a atras atenția mass mediei. Dumneavoastră ați spus că atunci când o țară abandonează moneda unică, atunci creditele băncii naționale din țara respectivă trebuie reglementate față de BCE și că ne referim aici la uh, sistemul în vigoare pe care îl avem pentru astfel de situație, iar presa a interpretat că dumneavoastră astfel permiteți o reversibilitate a euro, ceea ce până acum nu s-a discutat de fapt, cel puțin dumneavoastră nu ați spus, și în cazul deci de ieșire din zona euro, Italia, să zicem, ar trebui să plătească BCE-ului 350 de miliarde care uh, reprezintă după aceea pasive pentru Italia. Deci există, sigur, dezbatere la nivel academic, economic, dar nu se înțelege foarte bine în ce măsură și pe ce bază aceste Um, solduri pozitive pot fi identificate ca un debit, debit față de BCE mă refer, și care sunt instrumentele legale obligatorii uh, care ar permite BCE-ului să ceară această rambursare, pentru că din punct de vedere obiectiv, sistemul acesta de uh, solduri uh, nu poate să fie uh, cel care, cel care se, se aplică în această situație. Apoi, altă problemă. La, în Malta s-a discutat despre Europa celor două viteze, au discutat și uh, cei cinci președinți și se poate regăsi și în raportul lor. E vorba de multe scenarii de reformă ale Uniunii Europene și în acest scenariu de care vreau să vă vorbesc există posibilitatea pentru anumite state precum Grecia sau Italia care vor, de exemplu, să zicem, să iasă din zona euro, să reintre în această zonă. Deci uh, vroiam să vă întreb cum credeți că BCE-ul poate să gestioneze ieșirea și eventuala reintrare a unei țări în zona euro. Mulțumesc. Ca la sua prima domanda Bun, vreau să răspund la prima întrebare pe care mi-ați spus-o în felul următor. Euro este irrevocabil. Acesta este tratatul Iar răspunsul meu la scrisoarea pe care mi-ați adresat-o este un răspuns tehnic bazat pe anumite alternative care nu sunt prevăzute în tratat. Deci, răspunsul meu la întrebarea dumneavoastră a fost un răspuns la o întrebare tehnică, repetă domnul președinte, pe chestiuni care nu sunt prevăzute în tratat. Răspunsul la a doua întrebare mi se pare cam uh, prematur să discutăm despre așa ceva. Nu cred că e foarte clar ceea ce s-a spus la summitul de la Malta. S-a vorbit de Europa, Uniunea Europeană cu două viteze, e adevărat, dar nu e foarte clar cine, cum și când ar putea intra în acest concept. Și de altfel nici nu este dezvoltat încă total conceptul celor două viteze. Deci eu cred că e vorba de o viziune care este doar o schiță momentan pe baza căreia eu nu pot să fac prea multe comentarii, cel puțin nu la momentul acesta. Mulțumesc. Yes, Permiteți-mi o întrebare suplimentară la întrebarea tehnică pe care v-am pus-o. În ce măsură um, pasivele pot reprezenta un debit și pe ce bază legală? Am uh, pus o întrebare și vreau să mi-o răspundeți, dacă puteți, măcar să-mi răspundeți în scris, măcar puteți să-mi dați o, o idee concretă, pentru că vrem să rezolvăm o chestiune la nivel uh, de dezbatere academică care s-a lansat în Europa și la care vreau să am un argument. Da, după cum spuneam înainte, spune domnul Draghi, eu nu vreau să vă răspund la o întrebare care se bazează pe anumite ipoteze sau alternative neprevăzute în tratat. Ce pot să fac e să vă dau un, un răspuns în scris, într-adevăr, și să descriu diferența între sistemul nostru de uh, de ținte și uh, sistemul uh, prevăzut de către uh, Federal Reserve. Which compares our Target 2 system with the Federal Reserve based system. Thank you. Mulțumesc. Mulțumesc, Gabriel Mato. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule Draghi. Mare plăcere pentru mine să vă salut, pentru că sunt membru nou în Comisia Econ. Uh, S-a spus că în 2016 uh, este, 17 este un an care începe cu vești bune și uh, de asemenea avem creștere. Inflația este uh, a crescut un pic și avem și creștere în Uniunea Europeană. Și dacă să ne uităm și la ceea ce a făcut rezerva americană, există o schimbare a politicilor de acolo și evident și s-a modificat și politica monetară în China. Acum, eu vreau să vă întreb dacă aceste măsuri adoptate de către Rezerva Americană pot sau ar trebui să fie o bază uh, o sursă de inspirație pentru alte bănci centrale sau ar trebui să fie o sursă de îngrijorare pentru că vor avea impact asupra piețelor noastre. Pe de altă parte, Congresul American săptămâna trecută a înmânat președinte rezerve americane o scrisoare cu un mesaj foarte clar din partea președintelui și anume că se va prioritiza interesele SUA în toate negocierile internaționale. Și întrebarea mea nu e una simplă. Întrebarea e simplă, de fapt, dar răspunsul poate nu e simplu, nu? Ehm, în ce stadiu se află acum relațiile dumneavoastră cu Rezerva Federală și care sunt așteptările având în vedere noua președinție a SUA? Și în final, încă o întrebare referitor la propunerea Autorității Bancare Europene în ceea ce privește stabilirea unui stoc de credite periculoase în Uniunea Europeană ar putea fi vorba despre o sumă, un trilion de, de euro. Și uh, știu că uh, săptămâna trecută la Institutul Bruegel s-a spus că o creare a unei astfel de societăți de gestionare a activelor s-ar putea să ducă la o lichidare a tuturor acestora din uh, uh, balanțele băncilor. Uh, aș vrea să vă întreb care este părerea dumneavoastră și dacă ar trebui să existe o singură bancă la nivel european care să facă acest lucru sau ar trebui să existe defalcat pentru fiecare țară, pentru fiecare stat membru. Thank you. Uh, on your... Mulțumesc. La prima întrebare, în legătură cu scrisoarea trimisă de un membru din Congresul American, președintelui uh, Rezervei Federale. Pot doar să vă zic că nu e treaba mea să comentez ce a făcut un deputat dintr-o altă jurisdicție și ce a zis. Dar pot să vă spun că dacă aș fi întrebat același lucru sau aș primi o scrisoare similară, aș zice așa, cred că cu toții avem de câștigat de pe urma existenței băncilor centrale, a autorităților de supraveghere, a autorităților de reglementare. E important ca economiile majore să dezvolte standarde reglementative împreună, folosind și contribuția consultărilor publice. în ultimii 30-40 de ani, aceste consultări, acest schimb au produs rezultate extrem de valoroase care stau la baza uh, recentei uh, redresări a sistemului financiar printr-o mm, printr-o abordare de cadru reglementativ și de supraveghere mult mai solid mai ales uh, dată fiind complexitatea legăturilor globale dintre instituțiile din ziua de astăzi, avem nevoie de astfel de schimburi. Pentru că autoritățile de reglementare și de supervizare nu acționează izolat, mai ales în această lume în care totul este interconectat. Dar se pune întrebarea dacă toate aceste entități centrale sunt cele care au ultimul cuvânt în legătură cu reglementarea, cu legislația financiară? Sigur că nu, nici aici și nici în Statele Unite și ni nicăieri în altă parte. Întotdeauna legiuitorii sunt cei care au despus nu doar ultimul cuvânt, ci uh, în au uh, competența discreționară de a direcționa întregul proces uh, și consultările între băncile centrale și autoritățile naționale de supervizare. Eu asta aș răspunde la o scrisoare similară. Acum, în legătură cu a doua întrebare, crearea unei bănci rele sau a unei uh, uh societăți de gestiune de active Să vă spun ceva. Prin natura lor, aceste societăți sunt complexe. Ceea ce s-a văzut în trecutul recent, în uh, repetate rânduri. O companie, o societate de măsurare ar fi și mai complexă la nivel european. Trebuie să ne întrebăm dacă astfel de uh, societăți sau astfel de bănci sunt uh, o, un panaceu pentru NPL. Răspunsul este că uh, activele de o calitate proastă trebuie să fie tratate prin schimbări profunde în uh, cadrul juridic, uh, în primul rând la nivel național. Procedurile de recuperare la nivel național, uh, soluțiile extrajudiciare în afara instanței, piața pentru creditele neperformante sunt esențiale pentru a răspunde la această problemă ideea aceasta de societate de măsurare este doar una din multele idei ce pot fi folosite pentru rezolvarea acestei probleme. Mulțumesc. Uh, Nina Gill. Nina Gill. Thank you, uh, Chair. Mulțumesc. Domnule președinte, ați subliniat pe bună dreptate faptul că în sfârșit avem creștere în Uniunea Europeană și o perspectivă optimistă pentru economie. Cred că BCE merită respectul nostru, însă, pentru că totdeauna există un dar, pot să subliniez și câteva evoluții care uh, sunt mai puțin îmbucurătoare. În primul rând, pe 10 ianuarie ați scris o scrisoare coordonatorului meu exprim, exprimându-vă uh, preocuparea legată de Brexit și uh, contrapartea centrală din Regatul Unit și relația acestei entități cu BCE-ul. Ați spus că ar fi important să se găsească soluții care să păstreze sau să mărească nivelul actual de supraveghere și control. Dar, după spusele actorilor din uh, sector, există o prevedere care nu permite contrapărților centrale aflate în afara Uniunii Europene să trateze produse europene ceea ce ar avea mari efecte asupra Regatului Unit, pentru că instituții financiare cheie nu ar mai putea să contribuie la economia uh, reală. Unii experți, ca Tim Massard, sunt preocupați de uh, revizuirea făcută de dumneavoastră, care ar putea avea efecte negative asupra oricărui plătitor de impozite sau oricărui depunător. Deci ar fi o situație lose-lose Credeți că ar fi necesar să vă adaptați politica de relocare și să uh, vă gândiți la statutul internațional al monedei euro ca rezervă și bază de uh, estimare de cursul alotar? Credeți că astfel ați avea un impact și asupra altor jurisdicții care la rândul lor ar influența politica UE de gestiune a activelor? Uh, I-ați răspuns colegului von Weissecker că uh, credeți că BCE-ul trebuie să joace un rol legat de contrapărțile centrale, dar nu credeți că ar fi mai prudent să avem o cooperare mai bună între Banca Angliei, Bank of England și BCE, pentru că astfel s-ar putea asigura o creștere continuă a economiei europene și, în al doilea rând, foarte rapid, vreau să mă refer la creditele neperformante și ați spus-o și dumneavoastră, uh, Eh, ce sugestii aveți eu, vă întreb, nu credeți că ar dura prea mult măsura sugerată de dumneavoastră? Nu există și alte soluții? Mulțumesc! Thank you. Well, right now the ECB... Mulțumesc! BCE este implicată în eh, supravegherea contrapărților centrale din Regatul Unit prin colegiile de supraveghere uh, stabilite prin uh, EMR și printr-un memorandum de înțelegere cu uh, Bank of England specific. Cooperarea noastră cu uh, Bank of England și certitudinea juridică oferită de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene ne permite să monitorizăm pe potențialele riscuri pentru moneda noastră. Sigur că este prea devreme ca să adoptăm o poziție fermă în legătură cu cadrul reglementativ care trebuie pus în aplicare după ce Regatul Unit va ieși din Uniunea Europeană. Principala noastră preocupare va fi să ne asigurăm că protecția investitorilor și stabilitatea financiară și de asemenea condiții egale pentru consumatorii europeni, pentru cetățeni și companii să uh, fie creat și mai ales uh, contează foarte mult să nu dăm înapoi în ceea ce privește piața unică. A face parte din piața unică înseamnă să uh, fii supus uh, autorității Curții de Justiție a Uniunii Europene. Deci trebuie să analizăm cu atenție acest aspect. E prea devreme acum. În ceea ce privește al doilea punct, și anume dacă există o soluție mai rapidă pentru creditele neperformante. Din păcate, nu există. Acesta este unul din motivele pentru care această problemă este de, atât de lungă durată. Vorbim cu siguranță de o provocare majoră pentru unele bănci europene, pentru unele state europene. Și acesta este unul din principalii factori care mențin profitabilitatea băncilor în zona euro de la un nivel destul de redus. Mai sunt și alți factori, creșterea, creșterea redusă, de exemplu, rata redusă a creșterii este unul dintre ei. Și avem și o situație de sector supraaglomerat, care contează și acesta, mai ales în anumite state, moștenirea grea a numărului mare de credite neperformante uh, acaparează mult din energia sectorului bancar și face să scadă profitabilitatea. Ceea ce ne trebuie este o strategie cuprinzătoare în sectoare pe care le-am mai menționat, cel judiciar, uh, legal, reglementativ. Acestea sunt esențiale și mai ales Creditele neperformante sunt o problemă de moștenire. Dacă introducem legislație care s-ar referi doar la creditele din viitor, nu ar fi o soluție chiar utilă, pentru că ne trebuie o soluție care să se refere la creditele din trecut. Mai ales ținând cont de faptul că ameliorarea condițiilor economice a fost per total benefică în această situație. Creditele neperformante acum cresc mai puțin sau chiar scad datorită intervențiilor uh, economice și ameliorării situației economice. În ceea ce privește SSM-ul BCE, cred că știți că am publicat în vederea consultărilor publice un proiect de orientări, de orientări privind uh, NPL, creditele neperformante. Este un document orientativ care va fi publicat în formă finală în prima parte a acestui an. Vă mulțumesc! Hubner. Mulțumesc și acum, Danuța Hubner. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare referitor la lichiditățile de pe piață în contextul eventualei normalizări a politicilor, pentru că am auzit din partea industriilor că acestea de multe ori se plâng sau sunt îngrijorate din cauza uh, faptului că noul cadru de reglementare noastră, dacă să ne gândim la uh, MIFID și alte astfel de reglementări, și anume că lichiditățile de pe piață au fost reduse. Și asta se datorează mai ales faptului că băncile au tendința de a retrage aceste lichidități. și nu suntem neapărat convinși uh, în ceea ce privește datele, pentru că, uh, da, s-a spus, a venit cu foarte multă lichidități pe piață prin această relaxare cantitativă, dar uh, la un moment dat va fi nevoie și normalizarea politicilor. Aveți cumva o evaluare a impactului uh, pe care îl are cadrul de reglementare asupra nivelului de lichidități? Țineți seama de acest lucru? Ce fel de peisaj de lichidități vă așteptați să aveți pe viitor? Uh, odată ce vom ieși din această strategie. Și o a doua întrebare se referă la faptul că în decembrie ni s-a spus că există un nou instrument financiar bazat pe um, um, tit, um, titluri și obligațiuni și întrebarea mea este următoarea. E un sistem mult mai complex, mai puțin uh, lichid decât obligațiunile statelor suverane. Deci nu prea atrag investitori. Și atunci întrebarea este oare nu cumva va exista la un moment dat oarecare uh, concurență între ceea ce face BCE și uh, politica sa de achiziționare a uh, activelor. Mulțumesc, am să răspund mai întâi la cea de-a doua întrebare. Ne aflăm într-o etapă foarte timpurie și încă nu suntem uh, într-un uh, într-o astfel de etapă pe care, o de, pe care o descrieți dumneavoastră. Acum, ce e adevărat este că avem o echipă, un task force în care toate băncile centrale sunt reprezentate și încearcă să pună la punct acest concept al unor obligațiuni la nivel european și să vedem care va fi rezultatul acestei munci. Ceea ce știm deocamdată este că e un concept bazat 100% pe sectorul privat, E clar că va exista un, o, o, o capacitate de răspundere atât la nivel de emitere cât și de durabilitate, sustenabilitate a datoriei și a capacității de a onora aceste datorii. Deci, putem spune că e deocamdată prea devreme pentru a face comentarii. Și noi nu ne-am pus întrebarea așa cum ați spus-o dumneavoastră, și anume ce se va întâmpla cu obligațiunile statelor suverane și așa mai departe. De ce? Pentru că am aj- încă n-am ajuns la etapa respectivă. Iar celălalt punct, referitor la lichidități. Da, în general, dincolo de cadrul de reglementare și modificarea acestea, ieșirea dintr-o perioadă prelungită de politici monetare expansioniste și cu dobânzi negative sau foarte scăzute, e clar că o astfel de ieșire trebuie să fie prudentă din diferite motive, una dintre ele fiind, unul dintre ele fiind faptul că participanții de pe piață s-au, s-au adaptat deja, s-au obișnuit cu aceste lichidități de, deja de multă vreme. Acum, nu putem spune că am observat vreun penurie de lichidități pe piață. Cred că e foarte, foarte limitat ceea ce s-a constatat, pentru că nu am observat nicio o astfel de problemă la nivel global. Însă trebuie să fim foarte prudenți și să monitorizăm îndeaproape situația, pentru că pe durata crizei, din experiența noastră, reiese că lichiditatea există până când nu mai există până când disapa, des, dispare și dispare foarte repede de pe piață. Tocmai de aceea avem un cadru de reglementare, avem măsuri care au fost și vor fi în continuare implementate tocmai pentru a ne asigura că astfel de modificări abrupte și bruște la nivel de lichidități să nu se întâmple și că intermediarii sunt, au capacitate de rezistență dacă un astfel de eveniment s-ar întâmpla. Mulțumesc, domnul Pedro Silva Pereira. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Draghi, dumneavoastră ne-ați prezentat argumente foarte convingătoare pentru a justifica nevoia de a continua această politică monetară expansionistă și neconvențională în mare parte. Se cere băncii centrale europene să schimbe în mod brutal, poate chiar radical, uh, această politică. Unii formulează această uh, cerere. Dar se pare că aceștia evaluează greșit situația economică din Europa. poate se gândesc mai degrabă la anumite interese private decât la interesul general. Și așa cum a spus și domnul Draghi de, de mai multe ori, trebuie să dăm dovadă de răbdare. Dar, în intervenția dumneavoastră, domnule Draghi, a subliniat cât de importantă este convergența. Și eu aș vrea să vă pun întrebarea următoare. Cu ocazia unor modificări recente ale politicii monetare, mai ales în ceea ce privește criteriile pentru programul de achiziționare a activelor, s-a reținut o soluție, însă aceasta a avut totuși niște efecte asimetrice în zona euro. Adică, programul acesta a avantajat pe unii în detrimentul altora. Spre exemplu, s-au susținut investițiile în datoria Germaniei, care e mult mai atrăgătoare, și în consecință investițiile în datoria țărilor de la periferia Uniunii Europene au devenit mai puțin atrăgătoare. Acum, dacă e adevărat acest lucru, vă îngrijorează acest aspect? În politica monetară, oare n-ar trebui să ne gândim la niște mecanisme de sprijin pentru convergență și tocmai să evităm astfel de soluții care nu ar duce decât la o acutizare a divergențelor din zona euro? Și în concluzie, uh, Aș dori să vă întreb în fel, uh, următorul lucru. În acele țări în care a existat un nivel de achiziționare a activelor sub grila prevăzută, sub nivelul prevăzut, sub uh, felul în care acestea au fost repartizate, evident mai sunt și alte criterii care trebuie să fie luate în considerare. Mă întreb dacă aceste țări se pot bizui sau pot spera o sporire a nivelului de achiziționare a acestor active cât de repede cu putință. Mulțumesc! Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că obiectivul nostru, mandatul nostru, este să obținem stabilitatea prețurilor. Și avem o inflație aproape sau sub 2% în termen nominal. Deci, întreaga politică monetară este concentrată pe aceste aspecte, o rata inflației care să uh, ajungă la dimensiunea dorită. Noi avem acest program de achiziționare a activelor, am făcut niște modificări în decembrie, am, uh, am cumpărat sub nivelul de care puteam să, la care puteam să cumpărăm și Consiliul și-a exprimat satisfacția referitor la consecințele sau rezultatele deciziei luate uh, în decembrie. Și, așa cum am mai spus și înainte, politicile monetare au contribuit la îmbunătățirea și întărirea redresării economice pe care o constatăm în momentul de față și la îmbunătățirea condițiilor de pe piața muncii și reprezintă de asemenea și o premisă pozitivă în care putem constata o îmbunătățire a situației care stă la baza nivelului inflației. Și asta se poate datora, evident, uneori da, uh, prețului uh, energiei, care poate avea efecte, uh, consecințe. Acum, în programul actual de achiziționare a activelor, cumpărăm, așa cum am spus și înainte, Uh, în funcție de data de emitere și data de scadență. Și motivele pentru aceste limite sunt următoarele. Vrem să ne asigurăm că nu am, uh, ne-am regăsit într-un fel de finanțare a monitorizării și trebuie să ne asigurăm că și piețele funcționează. Dacă ar fi să cumpărăm o parte mult mai mare de datorie publică dintr-o singură țară, dintr-un singur stat membru, atunci ne-am confruntat cu aceste două probleme și anume că am fi văzut drept uh, cei care, ființă, care finanțează astfel de datorii și am fi considerat drept cei care distorsionează piața în favoarea unei anumite țări. De aceea am venit cu anumite limite uh, în materie de emitere. Și deci asta nu ține de calitatea activelor ca atare uh, cuprinse în programul nostru de achiziționare a activelor. Domnul Langen, acum vă rog. Ja, Herr Präsident, äh, Domnule președinte, pe 28 noiembrie ați spus că o rată mică a dobânzii este un semn de criză și în același timp ați vorbit de punctele de bază și de convergența acestora um, ca un lucru pozitiv, ca de un lucru pozitiv în zona euro. Acum însă avem o tendință opusă pentru că rata a crescut, diferența între Italia și Germania de asemenea și față de alții, de fapt, marja dobânzii este din ce în ce mai mare, iar rata inflației este deja la 2% în unele state. Și rata dobânzilor este acolo unde există o tradiție de um, economisire destul de joasă comparativ. Sigur că mm, nu putem schimba foarte multe la această situație, dar la un moment dat, când vor crește ratele dobânzilor în zona dolarului, va trebui să stimulați o tendință inversă. Însă, dumneavoastră ați hotărât altceva exact pe dos în extinderea programului și în extinderea sa temporală. Dar lucrurile au mers foarte repede din noiembrie până acum, așa încât vreau să vă pun întrebarea cum vedeți dumneavoastră viitorul, dacă în trei luni deja lucrurile s-au schimbat atât de mult aceasta e prima mea întrebare. În al doilea rând, președintele Trump a spus că a semnat deja anumite prevederi ale Dodd-Frank Actului în care dorește să nu mai pună în aplicare cerințele obligatorii de la Basel în America, ceea ce e o mare schimbare. Iar mâine putem sărbători 25 de ani de la tratatul de la Maastricht. Dumneavoastră ați semnat raportul celor 5 președinți care sunt reformele instituționale din perspectiva președintelui BCE, care sunt absolut obligatorii și utile. Mulțumesc. I'm sorry, what is, what is the last part? Scuze, care era ultima parte a întrebării dumneavoastră referitor la, președ... la raportul celor cinci președinți? Care sunt reformele de care avem nevoie, după părerea dumneavoastră, în lumina raportului celor cinci președinți? Well, on, on your first question, um... Prima întrebare. BCE a fost criticată de mulți, chiar și în zona euro, pentru că politicile noastre monetare ar uh, ucide, ca să zic așa, disciplina pieței. păi vedeți că nu e chiar așa. observăm că piețele reacționează la diferite elemente. Și, în acest sens, eu aș recomanda ca politicile bugetare din toate țările să fie desfășurate ca și mijloace de a susține redresarea și, în același timp, ele trebuie să fie și durabile. Deci acele țări care nu au marjă de manevră fiscală n-ar trebui să încerce să folosească o astfel de marjă de manevră. N-ar trebui să forțeze găsirea unui astfel de spațiu de manevră, ci ar trebui mai degrabă să se aplece asupra felului în care este creat sau compus uh, bugetul. Am discutat asta de mai multe ori. Trebuie ca bugetele la nivel național să fie mai prietenoase cu creșterea și asta se poate face în diferite feluri. Și modificările în componența bugetului merge, merg mână-mână cu reformele structurale. Noastră m-ați întrebat de asemenea când anume vom ieși din acest context. Și răspunsul pe care vi-l dau astăzi este același cu cel pe care l-am dat acum câteva luni. Obiectivul nostru este clar. Rata inflației aproape sau sub 2% pe termen mijlociu. Deci, acum, nu știu, noastră râdeți, da. În orice caz, ce pot să vă spun este că trebuie să fim convinși că o convergență durabilă înspre acest obiectiv este posibilă și deci căutăm acele modificări provizorii pentru a obține rata de inflație dorită. De asemenea, asta trebuie să fie valabil pentru întreaga zonă euro și trebuie să fie un sistem durabil. Acestea sunt condițiile pe care ni le dorim pentru a putea fi în măsură să schimbăm poziția noastră monetară. A doua întrebare se referea la dereglementarea financiară. După cum am spus, trebuie să știm exact ce și cum va face administrația americană în ceea ce privește negocierile referitoare la Basel 3, care au fost în curs până acum o lună de zile împreună cu administrația americană și trebuie să știm exact ce se află la baza acestor declarații dar, și repet asta încă o dată, combinația între bani facil și de reglementarea financiară a fost exact terenul fertil în care s-a putut dezvolta criza financiară. Și în momentul în care dorim să atingem anumite obiective, avem în consecință o anumită politică monetară și asta se realizează, atunci nu văd de ce ar trebui să modificăm cadrul de reglementare actual care a venit cu un sistem bancar mult mai puternic și cu o industrie financiară și de servicii financiare mult mai puternică decât înainte de criză. M-ați întrebat de asemenea care sunt modificările instituționale pe care le-aș sugera. Bun, avem o foaie de parcurs, o foaie de parcurs schițată în raportul celor cinci președinți. Și aș spune eu că deocamdată e destul de clar pentru toată lumea că există două seturi de acțiuni și politici care trebuie să fie întreprinse. Mai întâi și înainte de toate la nivel național. Economiile noastre trebuie să fie mai convergente Asta a fost o prezumție pe care oamenii o aveau în minte în momentul în care au semnat tratatul de la Maastricht și anume convergența se va materializa. Ori convergența se bazează pe reforme structurale. În al doilea rând, Exact în momentul în care s-a semnat tratatul de la Maastricht, imediat după, am avut pactul de stabilitate și de creștere, pentru că ne-am pus de acord asupra unor reguli comune. Dacă avem convergență și respectare, conformitate față de reguli, atunci creăm astfel acea fundație, acea temelie de încredere necesară ca să putem avansa înspre aprofundarea integrării uh, monetare a Uniunii Europene, în crearea unor noi instituții și deci, într-un fel, am putea spune că e asemănător cu ceea ce am făcut în momentul în care s-a creat Banca Centrală Europeană. Am trece de la niște politici uh, diferite și diferențiate la o viziune unificată a politicilor noastre. Însă pentru asta e nevoie de încredere. Mulțumesc, domnul Fernandez Alvarez. Buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Mm, după amiază plăcută tuturor. Bun venit, domnule președinte Draghi. Eu aș avea trei întrebări, foarte rapid. Prima dintre ele, colegul meu s-a referit, doamna, colega mea, doamna Hupner, s-a referit deja la acest lucru. Se pare că și Comisia în bordul uh, european pentru risc sistemic discută despre o eventuală titrizare a datoriei publice. Știu că sunt doar discuții preliminare, dar v-aș întreba totuși, când credeți noastră că am putea avea o propunere mai mult sau mai puțin oficială și care este părerea noastră despre această muncă? Dacă ați putea eu știu să ne dați niște detalii în plus referitor la această dezbatere în uh, instituția pe care o conduce. Și o a doua întrebare e referitoare la raportul Monti și anume resursele proprii ale Uniunii Europene. După noastră, cum știți, de multă vreme tot insistăm asupra posibilității ca anumitor beneficii, anumite beneficii obținute de către Banca Centrală Europeană să fie vărsate la bugetul european, mai ales pentru țările membre ale zonei euro. Și propunerea aceasta a fost preluată în raportul Monti, așa că aș dori să știu care este părerea dumneavoastră referitor la ea. Și în final, pentru a prelungi un pic cele spuse de domnul Langen, și anume ce ne am rămas de făcut în peisajul instituțional european și în lumina raportului celor cinci președinți, cum evaluați dumneavoastră ceea ce se întâmplă la Consiliu în momentul în care se discută despre EDIS și uh, discuția pe care o avem în momentul de față în paralel și în Parlamentul European, pentru că s-au, uh, propus, propun, s-au făcut propuneri de uh, amendamente, de modificări. Mulțumesc! Thank you. On, uh, on the European Safe Bond, I, I responded. Da, în ceea ce privește o, o obligațiune la nivel european, e prea devreme, e prea timpuriu ca să fac comentarii. Deocamdată nu e ceva care este direct discutat de către BCE, ci de către un task force uh, realizat, a compus din reprezentanțe băncilor centrale din toate țările europene. Fiecare bancă centrală uh, dintr-un stat european are un reprezentat în această task force și va trebui mai întâi să vedem care sunt concluziile lor înainte să putem evalua munca. Și e destul de clar faptul că e un concept bazat 100% pe sectorul privat dar asta nu înseamnă că guvernele nu vor mai avea niciun fel de răspundere în ceea ce privește politicile bugetare sau în ceea ce privește felul în care își vor onora obligațiile. Al doilea punct la care v-ați referit, și anume o eventuală întoarcere a profiturilor obținute de Banca Centrală Europeană către bugetul european. Asta e o decizie eminamente politică și o astfel de decizie va necesita modificare a statutelor băncii centrale europene și Și asta ar însemna de asemenea și o eventuală modificare a tratatelor. Și cred că raportul Monti chiar asta spune. Modificarea aceasta nu poate fi realizată doar prin procedură simplificată mai ales ar fi nevoie o modificare a articolului 93.1b referitor la statutele BCE în ceea ce privește distribuirea profiturilor obținute de BCE și modificarea statutelor ar însemna o procedură o obișnuită, așa cum se spune uh, prevede în articolul 14 al Tratatului de Funcționare al Uniunii Europene. Deci, după părerea noastră, se E un semn de întrebare dacă o modificare a articolului 33 referitor la redistribuirea profiturilor în întregime sau în parte către bugetul european se poate face printr-o procedură uh, simplificată și dacă într-adevăr există temei juridic pentru asta. I'm sorry? Intervenție din sală fără microfon. Oh, I'm sorry. It's, um, it's the other pillar acesta este celălalt pilon al Uniunii Bancare. Și va trebui să continuăm în această direcție. Asta e foarte clar, după cum spuneam și înainte, avem nevoie, după cum știți, de fapt noi ne dorim o abordare în paralel. Deci o reducere a riscului și o împărtășire a acestuia. E o abordare pe care o avem, ca să zic așa, dintotdeauna. Și au fost luate mai multe măsuri pentru a reduce riscurile. Avem uh, MREL, avem diferite instrumente, diferite măsuri ce au fost luate în mod concret. Acum, poate că ne dorim să continuăm consolidarea sectorului bancar, întărirea sa, întărirea sectorului bancar și consolidarea sa. Și în același timp o să trebuiască totuși să și avansăm referitor la conceptul de punere în comun, împărtășire a riscului. Mulțumesc și acum domnul Alain Lamassoure. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Mi-ați amintit, domnule președinte, că unul dintre paradoxurile funcționării Uniunii Monetare Europene este că convergența între economiile din zona euro a scăzut, mai ales de pe timpul crizei încoace. Și alt paradox la care am asistat încă de la începutul crizei este o oarecare fracționare a fiețelor uh, de capital. Fiecare instituție financiară încercând să se întoarcă spre piața națională ceea ce astăzi în continuare se poate vedea și este îngrijorător. Așadar, dacă relaxarea cantitativă este o manieră de a remedia acestor tendințe, este în același timp și o încurajare pentru ea. Așadar, după părerea dumneavoastră, pentru a reveni la libera circulație a capitalurilor și la investițiile transfrontaliere din partea băncilor și din partea instituțiilor financiare, Credeți că problema numărul 1 este o problemă de încredere, pentru că ați menționat încrederea, sau credeți că există și probleme de partajare a competențelor între nivelul de reglementare european și cel național? Vă mulțumesc! Primul punct se referă la convergența economiilor noastre. De fapt, există cifre foarte interesante care ne arată că dispersarea creșterii valorii adăugate de creștere în zona euro și în țările zonei euro a scăzut foarte mult și că a ajuns la un minim istoric încă de la începutul zonei euro. Am încredere că odată ce redresarea va continua, această dispersare se va diminua. Cu toate acestea, după cum am zis de multe ori, această convergență ar trebui să fie sustenabilă și ar trebui să pentru aceasta țările să facă reformele necesare, fiecare în conformitate cu agenda sa națională. Altă chestiune care ține de fragmentare se explică similar, pentru că fragmentarea financiară a dispărut de fapt în mare parte. Ea a început, cred, și a avut un uh, maxim în 2012, a început înainte și de la sfârșitul lui 2012 până acum, de fapt, a fost în scădere. Am văzut o îmbunătățire continuă a finanțării, a um, restrângerii spreadurilor între țări, împrumuturile bancare, dar și între sectoare între corporațiile mari și firmele mici. Ultimele sondaje în domeniul bancar arată o continuare a acestei tendințe pozitive și chiar sondajul care a fost mandatat de către Comisie pentru IMM-uri arată că acum câțiva ani, 2-3 ani, când au fost întrebați care este problema lor principală au răspuns pe locul întâi dificultatea de a obține credite, ceea ce nu mai este același răspuns acum, ceea ce era diferit în funcție de dacă erau în periferie sau nu. Acum, uh, numărul unu la răspuns este găsirea de clienți și disponibilitatea creditelor e ultimul punct la îngrijorări. Același lucru se poate aplica și băncilor, pentru că acum patru ani, de exemplu, prima, primul răspuns la întrebarea noastră care sunt uh, motivele principale în decizia de a împrumuta, de a da credite. Prima era riscul. Deci dacă riscul era mai mare în periferie decât în centru, normal că existau fluxuri de credite mult mai multe normale în nucleu și puține în periferie. Iar acum această considerație nici măcar nu mai apare. De fapt, uh, cel mai important uh, criteriu este cererea și apoi pe locul 2 e concurența între bănci. Așadar, uh, în general, suntem satisfăcuți și Consiliul de Guvernatori este satisfăcut de politica monetară care a eliminat în mare parte fragmentarea. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Tan care cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Draghi, pentru că ați venit la noi. Am putea spune că stabilizarea macroeconomică se face mai ales prin politica monetară și sunt sigur însă că v-ar place să aveți o pârghie și bugetară, care în orice caz să nu contravine celei monetare. Comisia a introdus uh, așa numitul fiscal stance, în uh, ultima sa propunere și sugerează că țările precum Germania sau Olanda ar trebui să folosească oportunitatea pe care îl uh, o au de a investi mai mult până la 50 de miliarde Însă aceasta ar putea declanșa o politică contraciclică bugetară. Însă ceea ce s-a întâmplat uh, la, în Europa s-a spus că Europa n-ar trebui să se bage la acest nivel. Ce părere aveți? E o oportunitate care s-a pierdut, care ar fi putut să contribuie la o stabilizare în zona euro și nu s-a întâmplat? Aș vrea să știu ce părere aveți de aceasta. E prima mea întrebare. A doua întrebare este legată, de fapt, de prima mea întrebare. Uh, și părea să fie țapul ispășitor cel mai bun legat de Șoeble, care a fost acuzat de populiști. Acum uh, se spune că euroul este prea scăzut pentru Germania și vreau să vă spun că probabil după aceea se va spune că prețurile sunt prea ridicate în Germania pentru că deflația e prea mare și inflația este prea mare, îmi ce scuze. Așadar, poate că e momentul să gestionăm mai bine așteptările. Dumneavoastră aveți ca țintă 2%, dar aceasta înseamnă că în Germania și în Olanda inflația ar trebui să fie mult mai mare de 2%, dacă mă urmăriți. Pentru că dacă uh, trebuie să știm ce vrem, care este diferența de inflație de puncte de inflație pe care o dorim. E 1% între Germania și Olanda. Ce părere aveți? Trebuie să fie mai mare sau cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Mulțumesc! Da, Permiteți-mi la a doua întrebare să vă răspund. În primul rând, diferențele de inflație nu sunt un lucru nou. Au fost întotdeauna parte din politica noastră. De fapt, dacă ne uităm înainte de criză, vom vedea diferențe foarte mari în inflație, pe care le regăsim și azi. Obiectivul nostru este definit în funcție de rata inflației pentru întreaga zonă euro, nu pentru țări uh, individuale, țări specifice. Iar uh, în ceea ce privește declarațiile, nu vreau să fac uh, comentarii pe declarații făcute de către politicieni la nivel național, pentru că va trebui să comentez prea multe declarații. Însă, cu siguranță, pot să vă amintesc ceea ce a făcut înainte predecesorul meu, Wim Dijsenberg, uh, un uh, olandez uh, serios, atunci când a fost atacat, aș spune chiar, pentru politicile sale monetare, el a spus ceva de genul se înțelege că politicienii, mai ales în campanie, își exprimă părerile despre politicile monetare? Deși un schimb politicos de opinii e mai politicos și mai bun decât uh, să arăți cu degetul. Deci cam așa ceva a răspuns. Este clar că bancherii de la Banca Centrală independenți nu vor să-i asculte din când în când. În legătură cu poziția fiscală. Nu am avut poate dreptate complet când am spus că politica monetară a fost singura care s-a aplicat. A existat o excepție pentru că în Olanda a existat și o politică uh, fiscală eficientă din acest punct de vedere în ceea ce privește, de exemplu, schimbările substanțiale în domeniul impozitării. Deci. Ca să vorbim despre poziția fiscală, aceasta putem spune că, în general, suntem mulțumiți de ea. Probabil că până la sfârșitul anului vom constata că a fost ușor expansionistă. Mai multe țări și-au um, actualizat planurile expansioniste și migrație, securitate, și nevoile de actualitate ale țării respective, dar, în general, poziția fiscală a fiecarei țări ar trebui să reflecte atât, pe de-o parte, susținerea redresării, pe de altă parte și sustenabilitatea politicilor aplicate. Am vorbit înainte despre țări care nu au uh, nicio marjă fiscală. Vreau să spun totuși ceva și despre cei care au această marjă fiscală. În zona euro avem țări care au o marjă fiscală, care sunt la ocupare de plină și altele care nu au marjă și care nu sunt la ocupare de plină. Deci, pentru ultimele din această categorie am comentat deja ceea ce vreau să spun. Pe de altă parte, pentru prima categorie, expansiunea fiscală într-o țară care este la ocupare de plină nu prea are sens, după părerea mea. Poate că ne-ar place să vedem acea marjă folosită pentru restul zonei euro, dar nu avem un mecanism imediat, acum un mecanism instituțional care să transpună în spațiu național în, uh, fiscal într-o marjă europeană. Nu există un astfel de mecanism. Așadar, o extindere fiscală moderată poate să fie recomandată, dar trebuie să fie țintită către îmbunătățirea ofertei, adică îmbunătățirea productivității în țările respective, care se află deja la obiectivul de șomaj total, de ocupare totală, îmi cer scuze. Deci ar, ar putea într-adevăr să fie o opțiune, dar nu aș recomanda-o la scară largă, expansiunea fiscală. Sper că am răspuns întrebării dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Iată de ce mulți consideră că o capacitate fiscală sporită este o cale spre rezolvare. Bun, o să trecem la cash de aia acum. Domnul Zarianopoulos, domnul Cristos, mai întâi domnul Zarianopoulos pe scurt. Mulțumesc, domnule Draghi negocierile de evaluare a programului de ajutorare a Greciei trebuie să ajungă la sfârșit. Sunteți de acord cu guvernul grec pentru salarii, pentru um, fiscalitate? Dar am o întrebare despre un raport al BCE-ului care a fost publicat recent și care promovează și cere să se înlocuiască contractele de lucru pe sector pe întreprindere pentru ca să avem salarii și mai mici, de fapt, adică să există și mai multă flexibilitate salariară spre jos. Și am o întrebare. La ce servește această politică, mai ales din partea lucrătorilor? E clar pentru angajatori care e avantajul. Salariul va scădea, șomajul e deja foarte ridicat în Grecia și din ce în ce mai mult o să vedem salarii de 200-250 de euro la ordinea zilei. Guvernul elen spune că Uniunea Europeană e un lucru bun, dar femeiul e un lucru rău în ceea ce privește influența pe salarii. De ce există o diferență de punct de vedere între femei și BCE? Aveți o soluție, de exemplu, licențierea în masă sau care este perspectiva Uniunii Europene. E până la urmă un șantaj în ceea ce privește excedentele. Sigur, o să mai existe, poate o să existe și o ușoară relansare, dar ceea ce auzim, primul argument care apare e că nu se poate crește salariul dacă nu revenim la criză. De aceea nu se cresc. O altă ultimă întrebare, vorbiți despre criză, se vorbește despre relansare cu stabilitate care este de dorit. Întrebarea este dacă condiția sine qua non pe care o propuneți este reducerea salariilor pentru a putea atrage investițiile. Mulțumesc pentru răspuns. Domnul Chiță are cuvântul acum. Da, încă o întrebare, Elena, din partea mea, domnule președinte. Vreau să vă întreb cu privire la sustenabilitatea datoriei uh, Elene. Femeiul a tras concluzii foarte negative, în timp ce mecanismul european de stabilitate are un optimism rezonabil. Care este poziția BCE-ului cu privire la sustenabilitatea datoriei elene? Ați ajuns la vreo concluzie sau sunteți pe cale să atrageți o concluzie? Veți urma aceleași criterii, aceleași abordări? Vă rog, dacă puteți să ne spuneți câteva cuvinte. Mulțumesc! Mulțumesc. Din păcate, la prima întrebare, nu prea știu exact ce scrie în raportul OECD despre acest lucru și pot să vă dau un răspuns în scris la întrebare, dacă nu vă deranjează. Da? Ce anume? Fără microfon. Intervenientul. Da, un răspuns în scris din partea BCE la întrebarea dumneavoastră cu privire la raportul OECD. În al doilea rând, trebuie să existe măsuri care ar accelera um, ocuparea, însă întrebarea este cum trebuie să arate măsurile. S-a discutat deja de mult despre forma lor în negocierea pentru încheierea celei de doilea, a doua revizuiri și aici celelalte întrebări sunt legate de ea. Cred că s-a făcut un progres uh, considerabil în Grecia, foarte multe schimbări importante s-au operat deja. Concluzia celui de-al doilea raport este următoarea, mai ales pe problemele de bază. Se consideră că pentru o evaluare pozitivă a sustenabilității datoriei, ar trebui să existe un surplus pe termen mediu de 3,5%, un uh, surplus primar Uh, pe o perioadă um, lungă de timp. Adică aici avem un punct de negociere. Al doilea punct se referă la închiderea lacunei fiscale sau a propastiei fiscale pentru 2018. Al treilea punct se referă la un set de măsuri structurale, printre care și reforma pieței muncii apoi reforma justiției, reforma în spațiul energetic și mai am uh, un punct pe care l-aș adăuga, care ține de rolul BCE și care este foarte important pentru noi. E vorba de gestiunea creditelor neperformante, care ar putea să dea mai multă putere sistemului bancar. Și, în general, în Troica, în ultimii 2-3 ani, ideea ar fost să se ajungă la acest obiectiv, cel puțin în ceea ce privește sectorul financiar, care este văzut ca fiind mai apropiat de capacitățile instituționale ale BCE. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru acest dialog extrem de interesant pe politica monetară. O să notăm ceea ce ne-ați spus despre importanța unui cadru de reglementare la nivel european și internațional, îmi cer scuze. Rezoluția pe care am votat noi uh, pe bază a fost destul de diferită de poziția senatorilor uh, americani pe care au trimis-o apoi la Federal Reserve. Noi credem că este important să susținem în continuare standarde puternice și sănătoase în acest domeniu monetar important fiind acest lucru nu numai pentru comisia noastră, ci în general. Mulțumim pentru că ați fost aici cu noi. Următorul dialog monetar va avea loc pe 29 mai. Mulțumesc foarte mult! Yeah, colleagues, please. I have some announcements before moving to the next. Dragi colegi, am câteva comunicări înainte de a trece la următorul punct de pe ordinea de zi. În primul rând, doresc să le amintesc membrilor că avem un atelier Econ Bugete prevăzut pentru fondul pe tema Fondului European de Investiții Strategice uh, miercuri 8 februarie de asemenea, doresc să vă amintesc că reuniunea comună Econ Bugete, urmată de uh, reuniunea comună Econ Cont, vor avea loc luni 13 februarie la Strasburg și probabil că tot la Strasburg vom uh, avea și voturile. Rapoartele pe care le amânăm astăzi, probabil că atunci vor fi votate. Deci vă rog să vă, nota, să vă notați în agenda. Pe 13 este o reuniune importantă la Strasburg, Corrigendum MIFID 2, proiect de uh, Corrigendum care a fost trimis tuturor membrilor pe 21 ianuarie. Acest Corrigendum a fost pregătit de juriști lingviști și transmis con în temeiul articolului 231. Dacă nu vor fi obiecții din partea Comisiei, acest corigendum va fi prezentat Parlamentului, va fi uh, probabil prezentat la sesiunea februarie 2. Și în uh, conformitate cu prevederile regulamentului se va adopta. Avem și un rezumat al recomandărilor coordonatorilor în primul rând, în primul rând, un raport privind 290-291. A fost un raport transmis biroului. Coordonatorii au căzut de acord deja, nu trebuie să luăm nicio decizie. O reuniune extraordinară Econ Bugete va avea loc la Strasbourg, cu participarea vicepreședintelui Katainen. Viitoarele uh, dialoguri structurale vor avea loc în uh, formatul următor cu uh, Dombrovskis și Moscovici, servicii financiare Dombrovskis, impozitare Moscovici, reuniuni cu alți membri ai Consiliului vor avea loc la Econ și vă vom comunica datele în curând. Președintele va scrie președintelui Parlamentului European cerând ca acesta să trimită o scrisoare președintelui Parlamentului Eston cerând uh, o modificare a datei conferinței de la Tallinn pe, tema, uh, pe teme financiare care trebuia să aibă loc în săptămâna verde și noi așa am și dorit să aibă loc. Apoi, probabil că pe 15 februarie vom discuta agenda de politici economice și chestiuni legate de piața muncii. Vom organiza o misiune uh, de cercetare. Unul, unul din grupuri a sugerat ca la această misiune să participe și economiști independenți și ONG-uri după aceea um, se vor mai organiza următoarele reuniuni. În martie cu domnul Moscovici, apoi cu ministrii de finanțe din cele patru state cele mai mari pentru a discuta situația din Grecia, reforma pieței muncii, posibil o reuniune cu ministrii din guvernul Elen și, în fine, controlul actelor delegate, o decizie privind procedura legată de standardul tehnic 21 MIFI de o poziție limitată. Nu s-a strâns o majoritate care să fie pentru la ECON. Dacă grupurile politice doresc, pot depune această, acest proiect din nou la plenară. Iar președintele a confirmat că președintele Tajani a confirmat uh, această procedură și fac apel la grupuri să găsească o soluție ca să putem să încheiem alegerea biroului nostru, pentru că mă simt cam singur, nu? Mai avem nevoie, Werner, și de alții aici. Avem locuri disponibile. Mulțumesc. Trecem acum la punctele 6, 7, 8. Descărcarea pentru uh, EBA, EOPA și ESMA. Raportor este Sander Lunes. Trebuie să discutăm amendamentele și are cuvântul raportorul nostru, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Mulțumesc mult tuturor colegilor care uh, și-au făcut timp să depună amendamente de bună calitate. Acum trecem prin amendamente, pregătim compromisurile și cred că vom putea să le realizăm și să le uh, transmitem până miercuri cel târziu, cel târziu miercuri seara, după cum s-a întâmplat și în ultimii câțiva ani, uh, propunerea ar fi să nu avem o reuniune a, a raportorilor din umbră, ci o procedură scrisă uh, în privința compromisurilor și eu cred că este fezabil. Astăzi vreau să menționez doar două puncte în primul rând, diferitele grupuri din această comisie au menționat o gamă foarte largă de subiecte diferite în amendamentele lor. Unele grupuri s-au concentrat asupra proporționalității, altele asupra protecției consumatorilor, a transparenței, a chestiunilor conexe. Eu am convingerea că vom putea să combinăm majoritatea amendamentelor în compromisurile 1 și 2 și v-aș spune câteva pe, câte ceva pe scurt despre 26 uh, și 23 amendamente la avizul ABE ale domnului Langen și ale domnului Caras, care se află aici, și ambii se referă la posibilitatea ca ABE să fie integrată în sistemul de supraveghere bancară BCE, ba chiar domnul Caras menționează explicit posibilitatea de integrare a ABE în SSM la Frankfurt. ideea de a muta ABE trebuie discutată, însă nu știu dacă acest aviz este locul cel mai potrivit pentru această discuție și nu știu dacă trebuie să fim atât de specifici. Am înțeles că unii colegi ar dori ca ABE să se mute la Frankfurt, înțeleg că și că colegii uh, ca domnul Hayes și ai lui ar dori să meargă ABE la uh, Dublin, alții poate doresc să meargă la Milano, eu zic că și Bruxelles ar fi o opțiune, să nu pierdem speranța, dar cred că înțelegeți un debat. În proiectul de compromis aș prefera să ne limităm la o formulare în care să ne asigură, să spunem, de exemplu, că dorim să ne asigurăm că procesul decizional este cât mai transparent în ceea ce privește viitorul sediu, etc. Însă, deocamdată, aștept cu nerăbdare să ascult ce mai au de zis raportorii din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Cred, mă gândesc și eu că aveți dreptate. Nu acesta este locul cel mai adecvat, uh, pentru că vorbim de doar un raport de descărcare și trebuie să vedem ce se întâmplă cu Brexit, cu negocierile pentru Brexit și uh, sediul ABE. Nu cred că este acum adecvat să tratăm subiectul acesta. De la PP, domnul Langen. Da, avem uh, dacă mă uit eu bine, peste 100 de amendamente la cele trei rapoarte de descărcare. Amendamentele se aseamănă foarte mult pe planul conținutului, deci cred că va fi posibil ca raportorul nostru să găsească fără probleme compromisuri. Însă sunt câteva chestiuni diferite între ele și cu siguranță va trebui să uh, atragem atenția asupra acestora, de exemplu, uh, fondurile proprii. Pe uh, termen mediu noi suntem sceptici, unii consideră că dotarea minimă, dotarea necesară este cea minimă și asta este și părerea raportorului și că implementarea convergenței trebuie să fie mai mult o chestiune financiară decât una legislativă. Alte propuneri, cum ar fi propunerea colegului Ferber, sunt ca uh, toate uh, ESA-urile să-și respecte mandatul. Toate autoritățile europene de supraveghere să o facă. Până acum, uh, mandatul uh, aparținea unor diferite entități, mă uit și la chestiunea pentru EOPA și la anumite praguri menționate acolo. În legătură cu Europa, colegul Frunzulică a criticat autoritatea română de uh, supraveghere și a cerut ca Europa să aibă o atitudine mai strictă și acest lucru nu l-a spus doar acest coleg, au spus-o și alții. Se pare că acolo supravegherea uh, financiară nu funcționează bine. Deci, uh, cred că am putea să introducem o chestiune de conținut acolo. Nu uh, cred că trebuie să ne gândim la Frankfurt ca la un standard în ceea ce privește locul în care să se mute această instituție dacă se petrece Brexit. Bine, nu trebuie să ne preocupe acum acest subiect, dar trebuie să ne preocupe în general și în legătură cu SSM. Și uh, dacă ne gândim la actualul uh, tratat, la tratatul în curs, ABE are un, un uh, contract de închiriere valabil până în 2026, ceea ce reprezintă o povară destul de mare. Dacă se va anula, vor fi penalizări de până la 3 milioane de euro, ceea ce cred eu că este o problemă. Întrebarea principală nu este care să fie locul unde să se mute, pentru că sunt mulți concurenți și până la urmă va fi o decizie politică, însă acest subiect al contractului mi se pare foarte important la fel ca și subiectul transparenței care a fost menționat de colegi ca Gigold, Sani, Marias și alții. Colegul Gigold a vorbit de introducerea unui uh, canal specific pentru uh, avertizorii de integritate, pentru EOPA și ESMA. Cred că este destul de rezonabilă ideea. Ar trebui să ne gândim și într-un raport legat de responsabilitate în primii ani de existență a ai acestor autorități, dar sunt convins că vom găsi o soluție cât mai rezonabilă. Thank you. Mulțumesc. De la grupul SND, pe domnul Frunzulic, îl reprezintă invers, pe doamna Silva Pereira. Pe domnul Frunzulic, îl reprezintă domnul Silva Pereira, mă scuzați. Vă transmit în primul rând scuzele raportorului din umbră, domnul Frunzulică, și doresc să vă spun că aceste trei autorități sunt foarte importante și considerăm că această descărcare anuală este o ocazie să uh, identificăm și să răspundem la câteva probleme. În primul rând, dorim să ne asigurăm că aceste autorități vor avea resurse suficiente uh, pentru a-și efectua mandatul independent și eficient și din punctul nostru de vedere, o extindere a uh, competențelor acestora trebuie să fie însoțită și de o extindere a resurselor și nu de o reducere a resurselor disponibile. Aceasta este principala noastră preocupare și doresc să subliniez că grupul nostru a depus mai multe amendamente, respectiv referitor la alineatele 2 și 4, și sunt convins că raportorul va ține cont de ele. Raportorul a sugerat procedura scrisă și considerăm că aceasta este un motiv de optimism suplimentar în ceea ce privește ideea de compromisuri bune și cuprinzătoare care să țină cont de preocupările exprimate de uh, grupul nostru. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. De la ECR nu văd pe nimeni? Oh, mă scuzați, da, ECR este grupul raportorului. De la ALDE, domnul Torvalds. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut uh, am avut de gând să fac comentarii, să zicem, mai diplomatice în legătură cu anumite amendamente, însă raportorul a fost destul de clar în privința abordării acelor amendamente, deci nu e cazul să intervin. Așadar, îl susțin în uh, dorința lui de a ajunge la o soluționare rapidă și eficientă a acestui dosar. Cred că raportul în sine este bun, este echilibrat. Tonul uh, raportului este unul bun și sper că vom reuși să continuăm în ciuda altor, uh, altor amendamente. Sper ca în viitorul apropiat să avem uh, o revizuire a autorităților europene de supraveghere și să nu se mai pună problema sedilor și capitalelor în care să se afle acestea. Deci aștept cu nerăbdare cooperarea cu raportorul și cu raportorii din umbră și cred că nu sunt probleme la orizont. Mulțumesc! Thank you. Uh... Vă mulțumesc. De la GUENU, Sven, de la Verzi. Yeah, dear colleagues, uh... Dragi colegi, în primul rând mulțumesc raportorului Suntem de acord în legătură cu multe subiecte, mai ales în ceea ce privește modificarea uh, sistemului de finanțare pentru a se include proporționalitatea de asemenea, cred că trebuie să avem o calitate sporită în privința transparenței, mai ales a transparenței uh, componenței consiliilor. Cred că este un subiect foarte important pe care îl susținem pe deplin. Mulțumesc colegului Werner Langen pentru că a susținut inițiativa noastră de a include pe uh, avertizorii de integritate Mi-aș dori ca acest subiect să fie mai vizibil și să fie măcar inclus în rapoartele referitoare la autoritățile europene de supraveghere. Ar fi bine, deci, să includem acest subiect ca o uh, continuare a muncii pe care am efectuat-o la nivel transpartinic în trecut pe același subiect. Ce aș dori să mai subliniez uh, sunt uh, acele puncte în care avem divergențe de opinii. Acolo trebuie să spun că am o chestiune cheie de menționat. În primul rând, unele amendamente, după cum a spus și Werner Langen, pun sub semnul întrebării dacă uh, ASE, mai ales EIOPA, și-au respectat mandatul inițial. Eu nu cred că putem să dovedim în fața niciunei instanțe că și-ar fi depășit mandatul. Uh, eu aș fi foarte precaut într-o, într-un raport de descărcare, pentru că noi în descărcarea aceasta am cere Parlamentului să declare că s-a depășit mandatul. Ar fi bine dacă ați putea să uh, veniți cu probe înainte de a face astfel de afirmații. Apoi, în ceea ce privește autoritățile de supraveghere, și ideea că ar fi avut activități nelegate direct de nucleul financiar al uh, domeniului lor de activitate. Cred că, la alineatul 3, cred că și acest subiect este greu de dovedit, dovedit pentru că în mandatul autorităților intră protecția consumatorilor, protecția investitorilor, intră subiecte legate de stabilitatea financiară și așa mai departe. Există deci un mandat foarte puternic și dacă ne uităm la ce au făcut autoritățile, putem constata că în multe uh, cazuri nu au putut să-și îndeplinească mandatul pentru că statele membre nu le-au acordat competența reală de a acționa. Asta am subliniat într-unul din amendamentele noastre și uh, se vede și din um, experiența cu autoritățile și eu aș, aș fi tentat să spunem că au fost probleme de proporționalitate în unele cazuri, pentru că asta putem susține toți. În unele cazuri au creat reguli excesive pentru micii participanți la piață, însă este foarte greu să găsim exemple uh, de cazuri în care să uh, nu și fi putut îndeplini mandatul pe deplin. Am uh, menționat în amendament câteva domenii. Eu cred că este o situație delicată și opinia grupurilor este diferită. Cred că SND insinuează că protecția consumatorilor uh, a fost tratată similar cu ceea ce am menționat eu adineauri, de aceea cred că la compromisuri aceasta s-ar putea să fie o problemă. Și cred că acesta este singurul uh, punct de fond uh, problematic. În rest, uh, trebuie, în ceea ce privește mutarea instituției, cred că se poate găsi un compromis rezonabil, deși trebuie să spun că Parlamentul întotdeauna a fost pentru o locație unică, pentru a mări eficiența. Și ar fi logic să se continue așa. Aș vrea să întreb pe domnii Langen și Caras uh, despre această idee de a integra ABE în SSM, pentru că asta ar însemna să fie uh, integrate în cadrul BCE. Chiar vrem să avem uh, la BCE mai multe instituții și mai multe competențe? Sau Parlamentul ar trebui să existe o autoritate de supraveghere independentă în afara BCE, care să includă și funcțiile de autoritate, de, autor, de uh, autoritate bancară europeană. Astfel s-ar slăbi controlul uh, democratic și nu știu dacă Parlamentul dorește așa ceva. Thank you. Uh, INF? Mulțumesc din partea ENF. Mai sunt alți interveniți din partea altor grupuri? Ok, very short. Da, dar vă rog foarte pe scurt. Uh, einmal mandat Da, mulțumesc. În primul rând, depășirea mandatului. Aceasta se referă în primul rând la legislația de nivel 1 la actele delegate, ceea ce am practicat deja. Aici ESA-urile ar trebui să respecte pragurile și nu să creeze alte reguli. Asta este ceea ce se încearcă cu altă ocazie, la revizuirea IDD-ului am putea eventual să găsim altă soluție. Însă eu am înaintat acest amendament pentru că am fost uh, sfătuit și anume pentru că sunt în continuare de părere și eu că politica monetară și supravegherea bancară trebuie să fie separate în mâinile BCE-ului pentru ca să rămână independența intactă. În niciun caz nu trebuie să avem două instituții care să lucreze în paralel, pe, de fapt, pe același subiect. Microfon, Raporteur. Și acum raportorul. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru comentarii. După cum s-a spus, cred că da, putem să uh, integrăm toate aceste trei avize și să fim cât mai concreți cu putință pe diferite aspecte ce au fost evocate. Foarte pe scurt, domnul Langen, referitor la chestiunea resurselor și grupul SND s-a referit la acest lucru. Una din soluții ar fi să sporim funcția de, a, de supraveghere și autonomia acestor instituții și în ceea ce privește respectarea sau nerespectarea mandatului. Acest lucru este inclus acum în amendamentele de compromis. Le vom termina uh, miercuri cât mai târziu, deci cred că e o chestie de bun simț, de logică, nu? De logică și din punct de vedere juridic de legalitate și apoi uh, contractul de închiriere pentru EBA, pentru ABE, dacă aveți, domnule uh, Langen, informații, uh, se pare că s-a negociat deja acum ceva vreme o clauză de întrerupere a contractului care poate fi activată în 2020 și informația aceasta o vom transmite uh, tuturor raportorilor din umbră împreună cu amendamentele de compromis. Deci, iarăși, s-a vorbit de socialiștii democrații despre resurse, Nils nu avea observații specifice și faptul că celelalte grupuri organizează un seminar în data de 8 februarie și vreau să fac un pic de publicitate acestui eveniment și în final, dar nu în cele din urmă, Sven Transparența, aceasta figurează și în procesul verbal și le vom include și în amendamentele de compromis și e clar că avertizorii de integritate sunt preluați în text și finanțarea unor activități care nu sunt strâns legate de nucleul uh, de activități, da, evident, e vorba de principiul de proporționalitate, se notează și vom vedea cum vom putea prelua acest lucru în text. Mulțumesc! Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult! Votul va avea loc pe 27 februarie și în Comisia Cont pe 23 martie, în plenară în aprilie 2. Uh, vreau să vă amintesc o problemă subliniată de domnul Langen și anume depășirea mandatului, eventuala depășirea mandatului. Avem prerogative de monitorizare și dacă suntem de părere că acest lucru a avut loc, putem vota pentru sau împotrivă. Și asta e ceva diferit de nivelul potrivit de resurse și definirea acestora în concordanță cu mandatul. Apoi trebuie văzut cum mandatul este și realizat, pus în aplicare. Însă cred că putem concilia ambele puncte de vedere. Yeah, uh, Intervenție din sală fără microfon. Da, bineînțeles, răspunde domnul președinte. E un instrument foarte puternic. Noi uh, Uh, e mai bine întotdeauna să previi decât să trebuiască să vindeci. Și e clar că eficiența e la baza prevenirii sau invers, prevenirea e la baza eficienței. În orice caz, vreau să vă amintesc diferența care există între instituțiile din zona euro și piața unică europeană cu funcțiuni, funcții foarte diferite la nivel instituțional, BCE și așa mai departe. Dar sunt de acord cu dumneavoastră descărcarea aceasta este foarte specifică, cu niște chestiuni foarte strâns legate și de resurse. Bun, vă mulțumesc tuturor pentru această dezbatere interesantă și putem încheia ședința noastră. Următoarea noastră ședință va avea loc luni, 13 februarie, la Strasburg, la ora 19. Mulțumesc, s-a încheiat ședința.